We start the meeting, uh, waiting for uh, members to arrive later. Începem ședința. Uh, adoptarea ordinii de zi. Sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi cu următoarele modificări? Facem o schimbare între punctele 13 și 7. Le schimbăm așadar între cei doi raportori, domnul Sirichiot și domnul Benefa. Sunteți de acord, da? Avem interpretare în, uh, în, în uh, întreg regimul lingvistic, mai puțin croată și irlandeză. Avem și un grup de vizitatori aici, uh, de la Universitatea Autonomă din Barcelona și trebuie să spun că ei sunt, uh, uh, fac un master de uh, leadership politic și comunicare. Sper că veți putea vedea exemple de leadership politic astăzi. Și sigur, lucrurile vor fi mult mai, într-o situație mult mai bună când dumneavoastră veți fi aici ca membrii Parlamentului în viitor. Bun venit, așadar. Mâine vom avea, de asemenea, un grup de la Universitatea din Poitiers. Mâine o să revin și o să dau mai multe detalii. Trebuie să vă mai informez în legătură cu o problemă, o complicație care a apărut. La ora 10, la 10 astăzi, sunteți invitați, suntem invitați la o scurtă comemorare a atacurilor de acum un an de la Bruxelles va fi o adunare în fața hemiciclului și uh, puteți decide dacă doriți să facem o pauză. Sigur vom avea probleme uh, cu programul ședinței, dar evident e un lucru pe care uh, ne preocupă pe toți. Am menționat acest lucru și la 10 vom decide ce facem. De asemenea, vreau să spun că Va trebui să schimbăm sala și astăzi și mâine. Astăzi, uh, între 5 și jumătate și 6 și jumătate vom schimba sala. Vom avea o audiere împreună cu Comisia Juridică de obicei veneau alte comisii la noi. Astăzi am acceptat să mergem noi la comisia jurii PHS4B001, dar asta e mai târziu. În această după amiază. Nu sunt obiecții? Nu? Asta înseamnă că începem cu primul punct de pe ordinea de zi, De asemenea, aș vrea să aprobați uh, procesele verbale ale ședințelor din noiembrie, ianuarie și februarie. Putem face acest lucru, da? Și apoi trecem la punctele 4, 5 și 6. pe ordinea de zi discutăm uh, agențiile Deci revizuirea agențiilor uh, uh tripartite, OSHA, CDFOP și Eurofound. Îi, dau cuvântul raportului CDFOP, doamna Sander, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. De la crearea sa în 1975, CDFOP uh, și-a câștigat locul în uh, organigrama europeană prin uh, activități de calitate recunoscute de toți decidenții politici. Deja de câțiva ani, SDFOP se concentrează nu doar pe uh, formare și învățământ, ci și pe competențe și calificări pentru a se adapta uh, la evoluțiile economice, de societate și politice, dar și digitale. Și din acest punct de vedere, a colaborat și va fi asociat și în uh, viitor la noile strategii în materie de competență pentru Europa lansate de Comisia Europeană. Uh, începește regulamentul pe care îl discutăm. Vreau să salut propunerea Comisiei vizând uh, două chestiuni importante. Mai întâi, să creeze o mai bună concordanță între sarcinile agenției și activitățile pe care le exercită deja în realitate și care uh, respectă prioritățile actualele politicii europene de învățământ și formare profesională. Al doilea obiectiv este să uh, armonizeze mai bine regulamentul uh, acestei agenții, regulamentul de funcționare, cu abordarea comună privind agențiile descentralizate pentru a raționaliza și optimiza funcționarea acesteia. În ce privește conținutul raportului meu, am avut ocazia să întâlnesc uh, mulți uh, actori implicați în activitatea CDFOP sau asociați uh, CDFOP și din toate informațiile pe care le-am putut strânge până acum, aș vrea să spun că propunerile pe care vreau să le fac nu vizează o schimbare totală. De altă, pe de altă parte, există o evaluare care se face asupra agențiilor. Am spus deja că aș fi preferat să facem toată treaba în același timp. Deci aici s-ar impune poate o altă decizie odată ce vom avea încheiată această evaluare, dar în acest moment, din partea mea, în propunerile mele, eu nu vreau să schimb totul, ci pur și simplu să fac unele propuneri legate de funcționare. Așadar, propunerile pe care le-am făcut sunt uh, menite să păstreze sistemul de guvernanță al agenției așa cum este astăzi, cu angajatori, salariați, uh, statele membre și Comisia Europeană. Și e un lucru care a fost salutat de toți interlocutorii cu care m-am uh, întâlnit. Aș vrea, în schimb, să aduc modificări în trei chestiuni. Mai întâi, în ce privește misiunea agenției și în interiorul agenției. Începește misiunea agenției. Am propus ca aceasta să-și dea concursul pe picior de egalitate uh, și Comisiei și altor instituții europene, guvernelor și partenerilor sociali. Aș dori să precizez că Consiliul de Administrație este organul care decide orientările strategice ale agenției și directorul, directorul este cel care se ocupă de activitățile administrative de zi cu zi și în special de deciziile legate de gestiunea resurselor umane. Al doilea tip de modificare se referă la circulația informației. Propun ca celelalte agenții, eh, Eurofound și OSHA, să fie informate cât mai bine eh, de ce se întâmplă în celelalte agenții deci ca să nu se creeze uh, suprapuneri de activitate, deci propun că Eurofan și 6 poată fi prezente ca observator la ședințele Consiliului de Administrație al CDFO. Iar în ce privește schimbările interne, aș vrea să încurajez o mai bună uh, transmiterea informației în cadrul uh, grupului, mai ales prin intermediul reuniunilor Comitetului Executiv, astfel încât coordonatorii din fiecare grup să uh, transmită rapid informațiile către membrii lor. Și în fine, al treilea lucru, am făcut amendamente legate de contextul financiar uh, dificil pe care îl uh, avem acum și care necesită o optimizare cât mai bună a cheltuielor. În acest sens, recomand în raportul meu ca agențiile să nu poată deschide birouri locale în statele membre. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra unei reprezentări a agenției la Bruxelles, așa cum se întâmplă deja, asta e un lucru bun, dar nu văd necesitatea de a uh, se instala în alte țări membre. Și al doilea lucru pe acest subiect uh, are legătură cu nevoia de a permite agenției să continue să folosească serviciile de traducere externă pentru a limita costurile și pentru a câștiga în eficacitate și reactivitate. Iată, doamnă președinte, propunerile pe care vreau să le fac uh, sunt uh, la dispoziția colegilor raportori din umbră privind uh, CDFOP, dar cred de asemenea că va trebui să colaborăm cu raportorii și raportorii din umbră care se ocupă de cealaltă agenție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sander. Îi dau cuvântul domnului uh, uh, Calvet Chambon, care ne va vorbi despre Eurofund. Uh, I'll put you on the list, uh, Mr. Lopez, and I'll give the floor to Mr. Uh, Calvé Chambon. The floor is yours. Doamna Lopez, sunteți pe lista vorbitorilor. Acum dau cuvântul domnului uh, Calvé Chambon. Cum doriți, doamnă președinte, dar sunt, sunt puncte diferite. Deci nu avem niciun raportor din umbră la, la SDFOP. I, I consider CDFOP point is, is closed. Deci să înțelegem că punctul legat de CDFOP este închis? Nu înțeleg proce. Nu, nu, nu, nu. Sunt trei agenții diferite și trei rapoarte diferite, trei puncte diferite. Deci voi interveni atunci când discuțiile legate de celelalte agenții uh, s-au încheiat. Deci dacă cineva dorește să intervine pe CDF, vă rog să o facă acum. Ok. Uh... So it is in, in, the, in the program, so I see point 4, point 5, point 6. Uh, deci să luăm lucrurile în ordine. Punctul 4, punctul 5, să urmăm această ordine de zi. Președintele, am uh, încercat drept metodă de lucru să intervină întâi raportorii și după aceea raportorii din umbră. Dar dacă prefera să facem în ordine, atunci eh, bine. Bine, atunci să dăm cuvântul raportorilor din umbră CDFOP și după aceea de... continuăm. Deci dau cuvântul lui Javi Lopez, care îl eh, înlocuiește pe Emilian Pavel. Îți dau cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Voi vorbi în numele lui Emilian Pava. O să vorbesc în legătură cu SDFOP și după aceea va interveni și la Eurofond. Uh, colegul nostru mulțumește raportarea pentru munca excelentă făcută în uh, cadrul acestui raport, uh, pentru faptul că pune accentul pe chestiunile care trebuie îmbunătățite, începește reglementarea CDFOP uh, și colegul nostru estimează că aceste schimbări pot fi făcute cât mai repede. De asemenea, caracterul tripartit al agenției se pare foarte important al conducerii agenției, al guvernanței agenției uh, și viziunea mai strategică pe care trebuie să o aibă această agenție, trebuie uh, ținut cont și de nevoia de a folosi uh, servicii centralizate de traducere pentru această agenție, de asemenea schimbările începește metodele de organizare care să ducă la o eficiență cât mai bună. CDFOP va trebui să urmeze politicile de formare în strânsă colaborare cu instanțele naționale. Unul dintre obiectivele cleie ale acestei reexaminări a legislației este ca uh, activitățile acestor agenții să fie cât mai utile. Trebuie să ne punem întrebarea legată de finanțarea acordată CDFOP, pentru că e una dintre cele mai mici agenții ale Uniunii Europene și întrebarea este ce se va întâmpla după ce se încheie adevărat actuala perspectivă uh, financiară. Mulțumesc. Uh, următorul raportor din umbră, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Dúfam, že funguje mikrofón. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz dovolte mi eh, zopakovať, že naozaj eh, agentúra. Bună ziua! Doresc să repet că, într-adevăr, eh, agenția CDFOP este o agenție importantă care funcționează foarte bine. De aceea, nu pot decât să sprijin ceea ce a spus raportoarea noastră. Și sunt de părere că în acest moment nu are niciun sens să uh, înființăm alte reprezentante, eh, reprezentanțe naționale. Trebuie să ne concentrăm pe eficiența agenției, pentru că este vorba despre activitatea acesteia, despre promovarea formării profesionale. Președinta întrerupe și întreabă dacă există traducere și în limba engleză. Se pare că au existat niște probleme tehnice pe canalul de engleză. O luăm de la capăt și mai încercăm o dată. Vă rog așadar să o luați de la capăt. Încă o dată, mulțumesc frumos. Nu doresc să intervin prea lung și uh, președinta în continuare, canalul de engleză nu funcționează. Uh, I think that uh, this agency is... O să spun doar că această agenție face o treabă foarte bună și că sunt de acord cu raportoarea, doamna Sander, în ce a spus legat de eficiență, de faptul că nu avem nevoie de aceste birouri de legătură în diferite țări membre și voi face câteva amendamente, dar cred că a, a făcut o treabă foarte bună și mă voi bucura să cooperăm pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc. Reprezentantul ALDE are cuvântul, doamna Marian Harkin, uh, dar nu este aici, doamna Harkin. Atunci trecem la GUE NGL. Doamna Cuneva, aveți cuvântul? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Salut acest nou regulament fapt pentru două motive. Mai întâi, este foarte important pentru toate chestiunile legate de Uh, domeniul muncii și trebuie să vedem cum facem această agenție cât mai utilă. Asta e treaba noastră. De asemenea, e vorba de o agenție care, uh, într-un fel, uh, leagă țara noastră de Uniunea Europeană. Sunt în favoarea susținerii și păstrării acestor agenții europene în diferitele state membre și cred că ar trebui să avem grijă ca activitatea lor să urmeze evoluțiile din sfera de activitate, pentru că asta, uh, până la urmă uh, sublinează de ce există aceste agenții. Așadar, sunt de acord să găsim un uh, cadru mai clar, pentru că trebuie să ne asigurăm că aceste capacități sunt clar descrise și că Uh, învățământul profesional și vocațional uh, se organizează astfel încât să respecte cerințele și nevoile pieței muncii și vreau să salut un amendament excelent al raportoarei doamna Sander, care aș vrea să-i mulțumesc pentru toată activitatea. Cred că este foarte important să existe o coordonare între CDFOP și ce alte agenții europene. Pentru că există și alte agenții care uh, supervizează chestiuni legate de piața muncii. Și trebuie să vedem cum va putea această agenție să contribuie atât prin organizarea mm, modului în care capacitățile profesionale sunt uh, predate acestor uh, oameni pe care îi primim în Europa, refugiaților, pentru că există un capital uman, un potențial uman pe care putem să-l folosim și sunt oameni care și au nevoie de o viață decentă și de speranță. Deci aș vrea de asemenea să susțin ideea ca această agenție să fie prezentă și la Salonic și la Bruxelles. Și poate că în alte uh, orașe nu e nevoie, dar, uh, bun, am unele rezerve în legătură cu unele părți ale textului, dar sunt sigură că uh, vom colabora excelent. Vă mulțumesc. Thank you. Then Urmează doamna Jean Lambert. Mulțumesc. Îi mulțumesc și colegului de la PPE care a vorbit în engleză. Un exemplu bun de cooperare loială cu instituțiile. Mulțumesc. Raportul domnului Sandar are niște idei interesante modul în care examinează consolidarea cooperării dintre agenții e important. Prin prezența cu statut de observatori sau alte elemente care s-au propus, sunt uh, propuneri solide. Iar și pe amănuntele, e important ca și Comisia să informeze agențiile în legătură cu schimbări bugetare indiferent cum se întâmplă acum, măcar să precizați clar acest lucru și eventual să vedem unele dintre problemele legate de rolul Consiliului de Administrație, dar e ceva important și merge în direcția cea bună. Așteptăm să mai lucrăm cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc. Nu văd vreun reprezentant de la EFDD. Așa că îți dau cuvântul cuiva de la NF. Doamna Izoto nu e aici, dar poate domnul Martin va lua cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Revizuirea regulamentului foc Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, e mai mult dosar tehnic decât politic. Și suntem de acord și împărtășim bunul simț al domnului Sander în aceste propuneri. Și chiar era important, după atât de mulți ani, să se organizeze o revizuire a regulamentului. Cu toate acestea, și doamna Sander a subliniat și ea, cred, într-o comisie anterioară ce ne deranjează, are cum pertinența calendarului. Mă tem <clears throat> că punem carul înaintea boilor. Ar fi fost mai bine să se organizeze acest program de activitate astfel încât revizuirea să integreze concluziile care se vor uh, prezenta la sfârșitul anului. După evaluarea externă în curs uh, de realizare cu privire la agenție, e regretabil și poate că am putea lua niște hotărâri care se vor dovedi mai puțin pertinente la sfârșitul anului, nu vor mai corespunde și vor fi în întârziere. Acestea fiind spuse, salutăm munca doamnei raportor, doamna Sande, și o vom ajuta în îndeplinirea sarcinilor. Mulțumim. Lăsăm deocamdată foc și trecem la EU Oșa. Și acum domnul uh, Hoc sau Hoci are cuvântul. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru început o să le mulțumesc uh, raportorilor de la celelalte agenții pentru munca lor, pentru cooperare. Agenția EU OSHA își propune să facă lucrurile de muncă din Europa mai sigure, mai sănătoase și mai productive. Cooperăm cu guverne, angajatori, angajați, rețele europene și entități private. În primul rând, trebuie să precizăm că propunerea Comisiei sprijină caracterul tripartit al agenției, lucru pe care îl sprijin și eu. Cred că e esențial ca agenția să fie informată în legătură cu situația din fiecare stat membru. Amendamentele propuse se referă la modificarea structurii Consiliului Executiv care să înlocuiască biroul <clears throat> pentru pregătirea deciziilor, pentru monitorizarea și implementarea deciziilor și pentru luarea unor decizii cu caracter de urgență. În al doilea rând, prevenirea oricăror abuzuri sau conflicte de interese în ce privește programele de evaluare și de cheltuieli. Amendamentele mele își propun să consolideze și să clarifice unele dispoziții, inclusiv în special evitarea unei redundanțe de activități între agenții. Aici factorul principal e remedierea punctelor slabe, să nu existe suprapuneri între mandatul agențiilor și evaluări ex ante și ex post integrate cu proceduri anuale de buget și programare și utilizarea eficace a indicatorilor de performanță. Amendamentele mele scot în evidență și nevoia de comunicare, claritate, transparență, utilizarea metodelor de comunicare celor mai moderne pentru funcționarea agenției. Cel mai important este să se atingă un număr mai mare de beneficiari posibil și întreprinderile mici și micro-întreprinderile angajații. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, raportorii din umbra de la OSHA. domnul Becker, are cuvântul în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. În introducere, doresc să îi mulțumesc raportorului pentru munca sa după cum am putut să-mi dau seama, a fost uh, o muncă realizată profesionist, așadar avem o bază bună pentru a putea continua. Sprijin de asemenea intenția ca cele trei rapoarte cu privire la agenții să fie sincronizate. Trebuie găsite compatibilități și să fie creată o structură asemănătoare. În acest context, doresc să atrag atenția asupra faptului că cu privire la un anumit punct special, dar și cu privire la alte detalii, voi mai înainta amendamente. Acest punct special, cu privire la acesta, poate că ar avea sens să avem o discuție între cei trei raportori și eventual raportorii din umbră. Cred că, în ceea ce privește structura așa cum este ea prevăzută în acest moment uh, cu privire la cele trei uh, agenții, s-a strecurat o problemă. În esență, la vârful ierarhiei structurale avem mereu un Consiliu de Administrație. Și dacă privim lucrurile din punct de vedere ierarhic, avem uh, undeva mai jos activitatea executivă. Și, ca funcție operativă cea mai importantă, este funcția directorului sau a directoarei executive. În mod uh, neobișnuit, însă, în propunerea comisiei, tocmai uh, acest director executiv, în ceea ce privește responsabilitatea privind personalul, i s-a alocat o anumită restricție. Și, și în ceea ce privește bugetul. Și doresc să discutăm despre acest lucru pentru că mi se pare că nu se poate ca un director executiv care preia responsabilitatea de plină pentru activitatea unei agenții să fie limitat în ceea ce privește selecția de personal. Avem uh, multe mecanisme de control, avem și o entitate de reporting, alta de evaluare de asemenea, există rolul supraordonat uh, al Consiliului de Administrație, așadar nu există niciun fel de motiv pentru ca funcția directorului executiv în ceea ce privește selecția personalului să fie limitată. O evaluare post priori, da, de acord cu aceasta, și intervenție în cazul uh, greșelilor, sigur că da, dar nu a priori. Așa ceva nu pot să accept și vă spun asta din experiența mea de 30 de ani în domeniul economic, cât și în politică, în instituții publice și private. În felul acesta nu se poate conduce o agenție într-un mod eficient. Doresc să discutăm despre acest lucru și sper să ajungem la un compromis. Din punct de vedere personal, pledez pentru ca directorul executiv să fie și directorul uh, Consiliului Executiv. Despre asta doresc să discut și sper să putem să cădem de acord cu privire la o cale care să promoveze eficiența și luarea deciziilor rapidă și profesionistă. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Cristian are cuvânt. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru munca la proiectul de raport. Sănătatea, siguranța, sunt în care Uniunea Europeană schimbă lucrurile în bine viața lucrătorilor să continue să facă acest lucru. Se poate face dacă avem o agenție puternică care sprijină toți uh, factorii implicați pentru a face locurile de muncă mai sănătoase și mai sigure. Caracterul tripartit al OSHA este unul dintre principalele puncte forte, cooperare între partenerii sociali și statele membre, guverne. Astea fac OSHA să funcționeze bine, deci trebuie să sprijinim și să promovăm această cooperare. Aștept cu interes să avem o discuție constructivă cu raportorul, cu ceilalți colegi, ca să atingem rezultate care să asigură o bază solidă <clears throat> pentru munca importantă a agenției. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Weber ar fi pe listă, dar nu e în sală. O locuiește cineva? Nu, nu locuiește nimeni. Trecem la Guengen. Paloma López Permeo are cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mulțumesc raportorului și Secretariatului Parlamentului pentru munca de calitate la acest uh, raport și pentru această agenție și pentru celelalte agenții, CEDEFOP și celelalte. Suntem de acord că OSHA desfășoară o muncă foarte importantă în legătură cu sănătatea și siguranța la locul de muncă, identificarea riscurilor, schimbul de bune practici și o contribuție semnificativă la informarea lucrătorilor la locul de muncă. Din păcate, Uniunea Europeană a fost cam timidă și precaută în ce privește legiferarea în legătură cu substanțele care provoacă tulburare endocrine sau musculoscheletale. Mai trebuie să facă eforturi în acest sens agenția când e vorba de înnoirea mandatului, dar e o veste bună, desigur. Avem nevoie de agenție cu sarcini suplimentare în ce privește <clears throat> reglementarea organismelor autonome și similare, implementarea reglementărilor europene, menținerea dialogului cu interlocutorii Putem sprijini unele dintre ideile raportorului, dar considerăm că unele amendamente ar trebui să încerce să garanteze autonomia și independența agenției, să evite o povară administrativă excesivă care să o împiedice în bună desfășurare a activității. Sperăm să continuăm într-un spirit constructiv pe această cale. Mulțumesc, Jean Lambert, acum din partea verzilor. Mulțumesc. Am spus și la ce de fapt că vrem să vedem una dintre chestiunile legate de restructurarea rolului Consiliului de Administrație și al directorului executiv și <clears throat> ce a spus colega de la GUE, ca la toate agențiile, chestiunea independenței, care trebuie asigurate, e ceva important. Am văzut diverse întrebări care se pun în legătură cu acesta. Și suntem de acord că trebuie să examinăm poate din nou sarcinile în ce privește cum se petrec lucrurile în prezent și ce a spus raportorul despre modul în care se transmite mesajul. Dar Cu toate acestea, aș vrea să spun că de fiecare dată când adăugăm sarcini suplimentare sau metodologie suplimentară pentru agenții, trebuie să spunem clar că vrem să se pună la dispoziție și resursele suplimentare corespunzătoare. <clears throat> Unii au tendința doar să adauge sarcini fără a da și fondurile suplimentare necesare, ceea ce înseamnă că am obligat agențiile să facă niște alegeri extrem de dificile, dar trebuie să mai lucrăm la această revizuire a regulamentului, pentru că vedem că unele lucruri au nevoie de actualizare. Mulțumesc. Mulțumim, mulțumim Dominic Martin are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am apreciat munca domnului Hoc, raportor, și în special în legătură cu faptul că a insistat supra securității sănătății la locul de muncă, această agenție OSHA, în rândul micilor uh, întreprinderi, micro-întreprinderi, știm că marile întreprinderi sunt organizate acest lucru și statele membre își fac temele în materie de comunicare. Dar ce ne nedumerește, domnule raportor, nu doar că sunt foarte mici întreprinderi și întreprinzătorii, artizanii, dar și lucrătorii independenți și trebuie să țineți cont și de munca asociativă, munca colaborativă și munca falșilor independenți, cum ar fi șoferii de la Uber. Și asta ne cam nedumerește. Cum ar putea această agenție să fie cu adevărat, să fie eficace cu acești lucrători? Nu sunt foarte convins de rezultat pe termen de lungat. Cum pot să se implice să se ducă acasă la fiecare lucrător independent care, prin definiție, nu are sediu <clears throat> sau birou. Deci văd anumite limite ale sistemului. Poate că ar trebui să ne mai gândim, să regândim agenții, ca să nu aibă doar sarcina de a comunica. Mulțumesc. Trecem acum la raportorii din umbra pentru deci, raportul Eurofund. So, uh, no, I'll give the floor to Uh, De fapt, întâi raportorul se corectează, președinte. Domnul Calve Chambon are cuvântul. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. De data asta o să vorbesc în spaniolă. Am vorbit în franceză mai devreme, <clears throat> din respect pentru doamna Sander, dar în vedere faptul că am aici eh, concetățeni care au venit de la Barcelona să viziteze Parlamentul. Aș vrea să le vorbesc în spaniolă. Lingua oficial de eh, de la Unión Europea con mayor proyección internacional. Luego vayámonos preparando. Și apropo, spaniola va fi una dintre cele mai importante limbi eh, pe plan mondial, eh, pe locul 2 în Europeană peste câțiva ani. Revenind la chestiunea Eurofound, sunt niște elemente politice foarte importante legate de această propunere și unele specificități ale agenției. Iată de ce ne-am dorit să avem o dezbatere <clears throat> doar legată de asemănări și diferențe între cele trei agenții. Nu vorbim aici de fapt despre fuzionarea celor trei agenții. Poate că într-o bună zi o să vrem să vorbim și despre asta, dar deocamdată nu despre asta vrem să vorbim. Noi vrem o agenție Eurofan cât mai eficace, vrem să fie cât mai utilizată și să reprezinte valoare pentru bani investiți la nivel european. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente, care fără îndeală îmi vor îmbunătăți raportul. Aș vrea să le mulțumesc și raportorilor din umbra și celorlalți doi raportori care au prezentat deja rapoarte foarte bune. Nu o să vorbim doar despre asemănări și diferențe. Vrem o dezbatere în legătură cu fiecare agenție, în mod independent, în ce privește Eurofound. E o agenție pe care o apreciez foarte mult și e mai mult decât o simplă agenție. Are o modalitate aparte de funcționare extrem de europeană în abordare care ține de ADN-ul agenției, ca să ne exprim așa, și ce trebuie să facem să ajutăm agenția să devină și mai eficace și mai eficientă. Sunt două aspecte principale la care vreau să mă refer. Mai întâi ce privește structura și în al doilea rând în legătură cu modul în care e utilizată agenția. În primul rând, structura organizatorică. Nu am nicio îndoială că am pierde caracterul european al agenției dacă n-am avea structura tripartită, care este esențială. E o cerință din punctul nostru de vedere. Când ai o agenție care are cam 100 de angajați care fac o muncă de calitate, cu un comitet executiv, comitetul executiv e ce mi doresc de Consiliul de Administrație o să zice asemenea întrebare dacă are 88 de membri. Oricum vrei să prezinți favorabil activitatea agenției, trebuie să ne uităm mai atent la acest Consiliu. Iar OIM are 54. Iar aici 88 sau 84 mi se pare excesiv. Având în vedere caracterul tripartit, am putea să ne gândim la posibilități de raționalizare, de a avea câștiguri de eficiență. Credem că am putea avea câte nouă de la fiecare ori, nouă reprezentanții fiecarei părți și membrii detașați de la femei. Să există un sistem prin rotație între statele membre, să le permitem grupurilor să aibă o președinție în comun și să avem câștiguri de eficiență și pe această cale. Unul dintre beneficii ar fi că ar fi o agenție europeană și nu ar, nu s-ar scuza în permanență că e europeană. Ar uh, munci în baza principiului rotației. Al doilea subiect uh, extrem de important va exista un vicepreședinte sau un director adjunct sau nu. Eu aș vrea ca agenția să se profesionalizeze și mai mult, cât mai eficace. Ar putea să fie o agenție condusă de un director adjunct. Eh, nu este productivă și a veces lo que ha creado es episodios un poco. Nu ne dorim ceva care să nu funcționeze. Nu vrem ceva în care să nu știe stânga ce face dreapta, vrem ca cineva care să dea socoteală, să știe precis ce face. Directorul să aibă competențele și atribuțiile respective, apoi un director adjunct care se va ocupa de partea operațională pe teren, va putea să-l reprezinte pe director, să-l înlocuiască în diverse situații concrete, în eventualitatea în care directorul decedează, ceea ce s-a întâmplat deja odată. Vrem să evităm o fragmentare excesivă a puterii între directori. Directorul trebuie să fie ales de către Comitetul Executiv și cei doi directori trebuie să poată să conlucreze bine. Există și un aspect simbolic al dezbaterii, ideea structurii tripartite. Și, cinstit vorbind, nu cred că <clears throat> ar trebui neapărat să ne atingem de structura organizatorică în sine să căutăm alte căi de a mări eficiența și eficacitatea. Ce altceva ar mai fi de spus? E structura organizatorică, desigur că putem intra în amănunte, dar asta e doar o parte a problemei. Rezultatele, rezultatele agenției sunt excelente, există și o dimensiune politică, pentru că lucrează în serviciul instituțiilor europene, ceea ce înseamnă că Parlamentul ar trebui să se bazeze pe expertiza furnizată de această agenție. După ce a acumulat uh, un prestigiu și o reputație prin studiile realizate de organism, Acestea trebuie stocate într-o bază de date, trebuie arhivate, dar trebuie să putem să păstrăm pasul și cu nevoile. În prezent e o dezbatere legată de un venit uh, minim garantat, ceva care se discută foarte mult la nivel politic. E ceva pe care e un subiect pe care să le examineze agenția și să dăm fondurile necesare pentru a face acest lucru. Ce produce Eurofound? Agenția aceasta este utilizată prea puțin. Ar trebui să găsim căi pentru a permite Comisiei Europene, Parlamentului European, să valorifice cunoștințele de acolo. Când e nevoie de un studiu, când te gândești la comandarea unui studiu de la un furnizor extern, mai întâi să ne întrebăm, n-ar putea face Eurofound asta? N-ar putea să ne dea expertiza respectivă? Am vorbit recent despre problema sărăciei, a statisticilor legate de sărăcie și am invitat experți și până la urmă s-a dovedit că Eurofound se ocupase deja de aceste statistici. Am fi putut să întrebăm pe ei în primul rând. Dacă investim în această agenție, atunci ar trebui să ne asigurăm că utilizăm toată expertiza pe care o dă. Președința, facem o pauză acum până la 10 și un sfert când reluăm pentru cine dorește să meargă acum în hemiciclu, unde va fi un moment de reculegere la un an de la atacurile de la Bruxelles. Ne revedem la 10 și un sfert când continuăm. Da, la 10 și un sfert, la 10 și 15 minute. It's 15 minutes <clears throat> past 10. Este 10 și un sfert, așadar uh, vom continua cu reportorii din umbră care sunt prezenți în sală. Discutăm despre Eurofound. Îi dau cuvântul lui Jean Lambert. Domnul Lambert, aveți cuvântul în calitate de raportor din umbră cu privire la Eurofound. Mulțumesc! Grupul meu are câteva îngrijorări cu privire la amendamentele care au fost propuse cu privire la restructurare. În timp ce putem să analizăm eficiența unui uh, board de dimensiuni mai mici, cred că contravine uh, nevoii tuturor statelor membre de a fi angajate și de a înțelege care este valoarea pe care o reprezintă Eurofound. Cred așadar că aici uh, nu suntem într totul de acord cu raportorul. Alte câteva zone pe care le-am menționat mai devreme se referă la resurse care trebuie să fie suficiente pentru sarcinile care uh, sunt alocate și raportorul s-a referit la acest lucru. Vă sprijinim această idee și ar mai fi o întrebare referitoare la ce a fost propus de raportor cu privire la reprezentarea Parlamentului European în Consiliu. Am avut o dis- această discuție și în trecut, iar poziția grupului nostru este cunoscută. Una dintre îngrijorări se referă la faptul că Parlamentul trebuie să numească experți. Facem acest lucru pentru ETF, dar Parlamentul deține și autoritatea bugetară. Și trebuie să vedem cât uh, să fie angajat în procesul decizional al unei agenții. Deci cred că și aici se ridică niște semne de întrebare. Însă, mai sunt câteva zone cu privire la care suntem de acord dar și alte puncte unde suntem în dezacord și cu siguranță discuțiile la întâlnirile raportorilor de umbră vor fi foarte interesante. Președinta, mulțumesc. Îi dau acum cuvântul lui Domenic Martin. Aveți cuvântul. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. În ce privește uh, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, am apreciat uh, am apreciat optimismul uh, raportorului domnul uh, Calder Chambon în legătură cu această fundație. Este adevărat că uh, Eurofound face analize bune, studii bune, dar e păcat, așa cum a spus și domnul Chambon, că sunt ca un fel de armată mexicană cu, din, din, de 100 de persoane, din care 80 sunt șefi. Uh, a spus că studiile acestea sunt subutilizate, ceea ce e destul de ciudat. Și uh, Eurofound e foarte orientat uh, spre o integrare și mai mare a eurofederalismului. Și ca și la cealaltă două agenții dinainte, Urșal, Agenția Europeană pentru Securitatea Muncii. Uh, ținta, raport, ținta a spus-o raportorul, uh, ținta nu este atinsă, în sensul că angajații cei mai vulnerabili nu sunt uh, suficient susținuți. La fel ca și la prima agenție care se ocupă cu dezvoltarea formării profesionale, am spune că aceste agenții n-au drept uh, singur obiectiv decât integrarea lucrătorilor străini. Asta, evident, ar fi discriminare pozitivă și ar însemna că uităm de uh, lucrătorii europeni. Deci, până la urmă, mă întreb sincer dacă uh, mai e necesar să păstrăm astfel de structuri și să le acordăm astfel de bugete Poate ar trebui regrupate toate aceste lucruri în cadrul unei structuri mai rapide, mai eficace, mai pertinente. Thank you. I'll give the floor. Mulțumesc. Javier Lopez. Mulțumesc. Doresc să mă refer la criteriile generale cu care lucrăm uh, la acest raport și apoi vreau să mă refer la ceea ce s-a spus deja. În primul rând, revizuirea regulamentului uh, este firească, pentru că ultima revizuire a avut loc în anul 1957, de aceea este rezonabil să revizuim acest regulament și, de asemenea, să îmbunătățim structura Eurofound și organizarea acestuia, precum și să, și să actualizăm domeniile de activitate, să îmbunătățim anumite funcții pentru a reduce, respectiv a evita dublarea activităților. Grupul nostru politic apreciază la modul pozitiv activitatea Eurofound din acest moment și, la modul general, considerăm că structura acesteia este cea potrivită. Sigur că pot fi făcute niște modificări, dar, în linii mari, își face treaba foarte bine și își aduce aportul la discuțiile economice pe care le avem aici. Revizuirea este un lucru pozitiv, însă nu poate să devină un pretext pentru a limita rolul sau structura Eurofound. După cum spuneam, îi mulțumim raportorului pentru activitatea sa, pentru amendamentele înaintate. Mi se pare un lucru pozitiv faptul că Parlamentul poate să influențeze deciziile și că li se oferă mai multe sarcini, pentru că asta înseamnă că și noi, Parlamentul, preluăm mai multe responsabilități, precum și alte instituții europene. Și noi trebuie să ne asigurăm că munca Eurofound este utilizată uh, la nivelul corespunzător. Extinderea domeniilor de activitate, pregătirea proiectelor pilot, uh, diverse măsuri și apoi uh, directorul adjunct al agenției. Acestea sunt câteva puncte la care dorem să mă refer. După cum spuneam, evoluția mi se pare pozitivă. Doresc să mă refer și la câteva întrebări uh, cu privire la care nu suntem de aceeași părere cu raportorul. Dar săptămâna viitoare vom mai reveni asupra lor. În ceea ce privește structura de conducere, forul de conducere pe care ar trebui să îl aibă Fundația Eurofound o reducere a numărului membrilor uh, din Consiliul de Administrație, care sunt deciși acum în funcție de statele membre. Aceasta este una dintre propuneri. Sigur, propunerea sună eficient, însă nu există o reducere reală a costurilor și asta duce la faptul că un canal de comunicare al statelor membre la care apelau statele membre atunci când doreau să își exprime o dorință, ar putea să fie limitat. Așadar, pe de o parte spunem că agenția trebuie să fie folosită mai intens, respectiv pe de altă parte eliminăm acest element de legătură între statele membre și agenția respectiv îl reducem, îl diminuăm. Ei bine, atunci consecințele sunt importante asupra activității agenției și s-ar putea să se... și aceste consecințe trebuie puse în raport cu reducerile care se obțin, care nu sunt foarte mari. De asemenea, structura conducerii, noi am dorit să o păstrăm uh, pe cea actuală, mai ales această structură tripartită. Fuziunile pe viitor nouă nu ni se par uh, rezonabile și nu ni se pare un lucru rezonabil uh, în prezent și nici pe viitor nu considerăm că ar trebui să fie realizate. Au fost făcute câteva comentarii cu privire la rolul politic. S-a spus că ar trebui să ținem cont de politica economică și de uh, contextul socioeconomic. Bun, dar nu noi trebuie să facem acest lucru. Noi trebuie să ținem cont de toate aceste elemente, dar trebuie să profităm de informațiile pe care le primim din partea agenției. Bun, ce am făcut noi a fost să vizităm agenția, am fost la Dublin, am văzut cum lucrează la fața locului, uh, și m-au surprins câteva comentarii ale colegilor, cum ar fi cel din partea colegului din partea Frontului Național, care a spus atunci, în timpul vizitei, că fac o treabă excelentă și a felicitat agenția pentru activitatea sa. Președinta, mulțumesc, uh, domnule Becker și apoi doamna Șoidorova. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Declarația din partea grupului nostru este următoarea. Salut propunerea de regulament și raportul cu privire la Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor uh, de lucru, Eurofound. Are sens să avem un, uh, o abordare comună a celor trei agenții pentru a beneficia de acea structură și aceleași proceduri. Așadar, mulțumesc raportorului pentru sugestiile făcute. Doresc să fac două observații uh, care se reprezintă contribuțiile noastre. În primul rând, propunerea comisiei definește manage- bordul de management ca uh, o autoritate. Cred că această putere ar trebui să fie în mâna directorului executiv, care este responsabil și din punct de vedere juridic. În ceea ce privește postul de director adjunct, Cred că este mai bine ca acest post să fie eliminat pentru a fi în armonie cu structura celorlalte două agenții. Însă, în cazul unei posibile fuziuni, îmi imaginez că vor apărea niște modificări în structura organizațională. În al treilea rând, nu sunt de acord că ar trebui să ne gândim la o fuziune între Eurofound și celelalte agenții, mai ales în ceea ce privește uh, domeniile asupra cărora își concentrează activitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îl invit pe domnul Raymond Mars, directorul uh, care reprezintă comisia aici. Dacă sunteți uh, pregătit, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, uh, voi fi câteva poate de succint pentru că știu că timpul ne presează. Voi face câteva observații cu caracter general cu privire la cele trei propuneri, așa cum um, sugeră prezentarea care a fost făcută acum câteva săptămâni. Comisia a prezentat cele trei propuneri sub formă de pachet, ținând cont de faptul că există o aliniere cu privire la uh, abordarea comună, iar nucleul prevederilor se referă la toate trei. Așadar, salutăm eforturile care au fost făcute de această comisie pentru a se păstra o armonizare între propunerile cu privire la funcționarea agențiilor, care să fie aliniate la abordarea comună specificată și cu privire la care a căzut de acord și Parlamentul în 2012. Știm că, cu privire la câteva puncte, există câteva opinii divergente între raportori și de aceea invităm odată în plus Comisia să analizeze îndeaproape aceste lucruri, pentru că ne referim aici și la propunerile Eurofound în ceea ce privește uh, Consiliul de Administrație și ne referim și la propunerile făcute cu privire la reprezentanții Parlamentului care să fie parte a Consiliului de Administrație, eventual a Consiliului Executiv, al uh, agenției. După cum bine știți, uh, propunerea comună prevede, dacă este necesar, să existe în uh, Consiliul de Administrație un reprezentant al Parlamentului. Însă, noi ne bucurăm să auzim uh, argumente și justificări suplimentare care să susțină această teorie. De asemenea, doresc să fac o observație cu privire la directorul adjunct, așa cum am uh, specificat și în prezentarea făcută mai devreme cu privire la această agenție. Ținând cont de situația generală a agențiilor, Există puține agenții care au un director adjunct și dacă este să vedem și dimensiunea acestora, perspectiva Eurofound, din perspectiva eficienței nu observăm necesitatea păstrării acestui post. Doresc să menționez și un alt punct care a fost abordat în uh, proiectul de raport privind EU OSHA și care se referă la centrul de traduceri. După cum bine știți, centrul de traduceri a fost înființat pentru a deservi agențiile și organismele Uniunii Europene pentru a furniza traduceri, lucru care s-a făcut într-o manieră foarte rentabilă, preluând de la agenții uh, necesitatea de a desfășura controle de calitate. Așadar, salutăm orice modificări care ar uh, păstra această uh, atribuție esențială acolo unde este și nu ar dilua această sarcină, oferind posibilitatea de externalizare a traducerilor, mai ales în contextul rentabilității cu care s-a lucrat. Un alt punct uh, asupra căruia doresc să vă atrag atenția cu privire la Eurofound E bine, s-a vorbit despre consultări a priori cu instituțiile europene înainte de desfășurarea de studii în domeniile de expertiză ale Eurofound. Înțelegem de unde provine acest amendament. Cu toate acestea, nu suntem de acord cu concluzia la care s-a ajuns și anume că agenția este subutilizată Ba chiar suntem departe de aceasta. Anul trecut, peste 300 de documente politice de la nivel european, majoritatea din partea Comisiei Europene, Uh, au beneficiat de contribuția Eurofound. Așadar, există o interacțiune clară între Comisie, Digi Employment și Agenție pentru a se asigura că Eurofound uh, alimentează cu informații activitatea Comisiei. Însă nu suntem nou, în, deci noi nu suntem în poziția de a accepta această solicitare foarte formală de consultări a priori care a fost propusă. În ceea ce privește EU-OSHA, Salutăm menținerea situației actuale prin care membrii Consiliului de Administrație sunt numiți printr-un comitet consultativ raportorul din Hoce a propus amendamentul 629 care să modifice acest lucru. Noi uh, suntem de părere că această procedură funcționează foarte bine și este important să există această legătură între funcționarea agenției și comitetul consultativ. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, voi da rapid cuvântul uh, colegii mele pentru a, a uh, spune și ea câteva cuvinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori de asemenea să îmi exprim și eu bucuria de a păstra uh, propunerile raportorului, de a păstra temeiul juridic pentru propunerile existente Iată aici o reconfirmare importantă a propunerii înaintate de noi. O sugestie importantă pe care o avem se referă la definiția mandatului, amendamentul 5, din uh, proiectul de raport. Dorim să subliniem cât se poate de clar uh, dimensiunea europeană a agenției. Acesta este un aspect care a fost uh, menționat de către câțiva deputați în discuția de astăzi, mi s-ar părea riscant să existe o altă abordare la nivel european și național, respectiv agenția să ofere servicii altor instituții. Este foarte important ca agenția să-și concentreze activitatea pe sprijinirea dezvoltării și implementării politicilor europene în domeniul uh, dezvoltării profesionale și a formării profesionale. Și ținând cont de resursele pe care le are agenția la modul general, nu uh, prevedem că ar fi sustenabil pe termen lung să se răspundă unor solicitări uh, care să vină din partea unor guverne inter, in, uh, independente sau a unor uh, altor societăți. Deci, sprijinim uh, această structură tripartită a Consiliului de Administrație a Agenției și am dorit ca obiectivul agenției și modul în care s-a definit mandatul să se păstreze și să clarifice că agenția are o dimensiune europeană pregnantă și că este interesată să promoveze în continuare abilitățile profesionale și politicile de dezvoltare profesională, așa cum este prevăzut în tratat. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente 30 martie, ora 12. Examinarea amendamentelor 25 aprilie, adoptarea raportului 21 sau 22 iunie. Acum trecem la punctul 10, pentru că am decis să facem schimb între punctul 10 uh, și punctul 7 pe ordinea de zi. Asta înseamnă că îi dau cuvântul domnului Benifei, care este raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am uh, ocazia să vă prezint uh, activitatea pe un dosar foarte important, uh, un fragment al uh, noii politici de comune de azil uh, al Comisiei Europene. Uh, e vorba de o inițiativă de modernizare a legislației în vigoare pentru o politică migratorie mai sustenabilă, mai cuprinzătoare și bazată pe principiile împărtășirii responsabilității și solidarității între statele membre. Este nevoie să se reformeze lucrurile pentru a armoniza la nivel european regulile și practicile de recunoaștere a statutului de refugiat și de beneficiar al protecției subsidiare. Datele arată că uh, procedurile de recunoaștere uh, din statele membre nu dau aceleași drepturi beneficiarilor și variază foarte mult de la stat la stat. Uh, există, evident, o serie de dezechilibre în gestionarea efortului european și sarcina de a transforma vechea directivă într-un regulament ni se pare un lucru pozitiv. Până la urmă este vorba de calitatea textului care va fi adoptat în compromis cu Consiliul și din acest motiv ar fi esențial să eh, garantăm colegii Tania Fayon eh, o poziție a Parlamentului solidă și ambițioasă. Comisia noastră evident că își va aduce contribuția. Seria de amendamente din avizul pe care vi-l prezint astăzi se, sunt, au fost făcute cu intenția de a respecta competențele Comisiei Amploa și s-au concentrat pe acele norme care au un impact asupra perspectivelor de integrare socială și pe piața muncii și de protecție internațională subsidiară a acestor persoane uh, refugiate. De exemplu, au mai fost și alte raportoare, printre care uh, raportoare din proprie inițiativă, menite să uh, maximizeze posibilitățile de integrare. De aceea am considerat că mi s-a părut important să examinăm uh, uh impactul uh, uh, măsurilor subsidiare de protecție pentru persoanele uh, eligibile. Acum situația e foarte complexă, există foarte multă birocrație și incertitudinea legată de durata rezidenței și de posibilitatea sau imposibilitatea de a lucra uh, creează probleme și confuzii atât celor care caută de lucru cât și celor care vor să ofere de lucru. Și uh, o, se creează o incertitudine în ce privește resursele. O altă posibilitate prin care statele membre pot ajuta aceste persoane sunt cursurile lingvistice, de cursurile de limbă sau uh, cursurile profesionale menite să aducă la o mai bună integrare a persoanelor în chestiune. E foarte important, uh, sunt foarte importante aceste inițiative și voi fi foarte interesat să ascult opinia colegilor. măsurile care se iau ar trebui să fie gratuite și ușor accesibile și ar trebui să respecte drepturile și valorile persoanelor care cer protecție. Participarea sau lipsa de participare la cursuri n-ar trebui să ducă la sancțiuni în ce privește recunoașterea uh, cererilor persoanelor respective și a calificărilor acestora. Ar trebui să existe uh, tratament egal când vine vorba de instruire și de acces la locuri de muncă. Vreau să mulțumesc raportorul din număr pentru contribuție și colegilor pentru că m-au ascultat. Voi fi foarte atent la sugestiile noastre. Domnul vicepreședinte Roland, în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Este clar că intenția Comisiei Europene este de a permite o politică de azil european mai uh, umană, mai echitabilă și o politică de migrație mai bine gestionată. E un obiectiv la care putem subscrie fără nicio problemă. Și există mai multe propuneri care au fost făcute de comisie, printre care și propunerea de uh, reglementare a condițiilor în care se poate beneficia de protecție internațională. Cred că e un text bun, o bună bază pe care putem să uh, lucrăm și de care trebuie să ne bucurăm. Uh, am câteva comentarii. În primul rând, un regulament și nouă directivă mi se pare un lucru pozitiv, pentru că ar permite o aplicare mult mai rapidă a prevederilor și, raportorul a subliniat-o, o mai bună armonizare între diferitele state membre. În ce privește conținutul textului, cred că pe baza propunerii comisiei, dar și pe baza Uh, proiectului de aviz al raportorului, avem elemente care să ne permită să facem progrese și să lucrăm corect și pozitiv. Aș vrea totuși să-mi precizez filozofia în această activitate, care este de a considera că la nivelul comisiei noastre trebuie să ne concentrăm pe chestiunile care ne vizează de angajare și probleme sociale și să lăsăm pe colegii de la LIBE să se ocupe de restul lucrurilor, ceea ce e absolut logic. Deci pentru noi sunt articole 30-38 care ne preocupă și aș atrage atenția mai ales asupra articolului 32, chestiunea recunoașterii calificărilor profesionale și validării competențelor este un lucru important, mai ales într-un proces de integrare uh, a beneficiarilor de protecție internațională. Aici uh, creșterea condiționalităților poate avea un efect negativ asupra moralului persoanelor care încearcă să se integreze și pe piața muncii și uh, pericolul aici este că dacă nu se creează dispozitivul necesar, uh, nu facem altceva decât să formăm șomeri de lungă durată, oameni care nu vor reuși să integreze și să-și asume. De aceea Uh, trebuie să mergem spre incluziunea socială și mă bucur să colaborez cu raportorul pentru a ajunge la un rezultat uh, cât mai consensual și să avem uh, compromisuri cât mai bune. Mulțumesc, doamna Cuneva. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh... Acum în Europa ne aflăm la un moment crucial, că trebuie să schimbăm cadrul legislativ în domeniul azilului. Nu e vorba doar de o revizuire, trebuie să fim îndrăzneți și să avem curajul să facem față realităților din ultimii ani. Și aceste realități nu sunt doar cifre, ci sunt oameni. oameni care trebuie să uh, respecte regulile noastre și uh, cum își vor trăi viața depinde de aceste reguli. Trebuie să extindem cele mai bune practici din statele membre, ar trebui să le utilizăm și să nu îi privim pe oamenii care le oferim uh, azil ca pe niște musafiri temporari. Cred că este important să propunem măsuri care să le ofere un viitor oarecare în, prin intermediul cel mai bun tip posibil de integrare. Raportorul a făcut câțiva pași în aceste direcții și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Totuși, considerăm că ar trebui să facem uh, uh, progrese mai mari și să uh, ne reconciliem cu culturile acestor țări și e acești oameni trebuie să, să se integreze în culturile țării gazdă, pentru că numai așa se poate realiza integrarea. Deci ce trebuie să subliniem este cum uh, uh, ne ocupăm de oameni mai tineri, oameni care sunt într-un stadiu uh, timpuriu al vieților și care se adaptează în un anumit model. Trebuie să subliniez că e foarte important să susținem țările care iau refugiați după posibilitățile lor, și trebuie să susținem uh, financiar aceste măsuri de integrare și acesta ar trebui să permită același uh, nivel de ajutor uh, și, sigur, refugiații ar trebui să beneficieze de politici care să le dea ocazia și asta trebuie să fie independent de dificultățile financiare Uh, pe care, cu care se confruntă țările care iau. Pentru că altfel va fi o distribuție inegală a poverii refugiaților, pentru că aceștia vor alege țările mai bogate. Mulțumesc și uh, îmi exprim disponibilitatea de a coopera cu raportorul. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Lambert. Mulțumesc uh, raportorului Grupul meu are unele preocupări legate de schimbarea din directivă în regulament, dar o să abordăm asta la libe și aici amendamentele le vom limita la domeniile de, relevante pentru Comisia Amploa. Cred că raportul uh, făcut este o foarte bună bază de cooperare. Susținem eliminarea referințelor la mișcările secundare. Uh, facem foarte multe presupuneri în legătură cu aceste mișcări secundare și mai bine să nu le introducem într-un text legislativ. Pentru noi, chestiunea permisului de rezidență și validitatea acestuia e o problemă cheie. Cu siguranță e o muncă foarte importantă pentru statele membre, dacă vă uitați în propunerea Comisiei, dar, cum s-a spus, asta reduce foarte mult insecuritatea pentru indivizi pentru oameni, se ridică întrebarea de ce am vrea să fim implicați în măsuri semnificative. Deci, de ce cineva ar lua măsuri semnificative să integreze dacă se așteaptă să îi se revoce permisul de azil la sfârșitul anului? Deci cred că sunt niște lecții care trebuie învățate, învățate în acest moment în legătură cu ce se întâmplă în Marea Britanie atunci când uh, viitorul oamenilor devine incert uh, și posibilităților restrânse. Uh, ar fi un, uh, o lipsă de stimulant, un antistimulant, de fapt, pentru angajatori și o știm de ani de zile în, în diferite programe pe care Uniunea Europeană le-a uh, îndeplinit. Angajatorii sunt nu prea vor să angajeze oameni dacă nu știu pe, dacă peste câteva luni nu cumva acești oameni nu vor mai putea sta în țara respectivă. Uh, deci dacă vrem ca măsurile de integrare să funcționeze, trebuie să legăm asta de siguranța permisului de rezidență și nu poți să faci o diferență între refugiați și cei cu protecție subsidiară, pentru că nevoile individului sunt aceleași, chiar dacă statutul este diferit. Așadar, Uh, începește consecințele măsurilor, apreciez ce spune raportorul în legătură cu nevoia ca acestea să fie accesibile, să fie um, uh, și din punct de vedere financiar. E o idee bună să fie făcute obligatorii. Aș, m-aș întreba dacă nu obținem o schimb... Noi, dacă nu obținem o schimbare în ce privește permisul de rezidență, nu vom susține măsurile obligatorii de integrare, pentru că pentru noi aceste două chestiuni sunt legate, dar cred că și cu acesta suntem de acord că oamenii nu ar trebui să fie sancționați Începește cu beneficiile. Acestea sunt menite să fie la un nivel de supraviețuire. Știm asta în cazul propriei noastre țări și nu e diferit nici la cealaltă. Și dacă o să creăm niște măsuri obligatorii de integrare, să fie și niște oameni care, din cauza traumei pe care au experimentat-o, ca beneficiare ai protecției internaționale, că este nerealist să ne așteptăm ca anumiți oameni să ia parte la măsuri de integrare. Și e un amendament pe care am vrea să-l facem, dar aș zice că e o bază foarte bună de colaborare. Suntem de acord de asemenea ce s-a spus în legătură cu recunoașterea calificărilor și cred că e un lucru pe care vrem de asemenea să-l preluăm în comisie și să-l împingem în agenda privind uh, calificările profesionale. Propunerea, uh, există propuneri de la comisie în acest sens, deci putem să facem progrese. Și suntem nerăbdători să colaborăm cu raportor, raportorul uh, de această temă. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. EFDD nu este reprezentat. Asta înseamnă că dau acum cuvântul doamnei Bizotto. Aveți cuvântul. Domnul Marta. Mulțumesc, doamnă președinte. Este adevărat că trebuie modernizat uh, regimul azilului, pentru că se poate constata în acești ultimi ani, el nu mai este uh, adaptat uh, la numărul din ce în ce mai mare de solicitanți de azil care vin din exterior. Și nu cred că o să-l uimesc pe domnul Beniferi, raportorul, explicându-i că noi nu împărtășim uh, părerile sale. Este clar, după părerea noastră, domnule raportor, uh, că această modernizare nu trebuie să treacă printr-o uniformizare forțată a condițiilor de uh, primire și a reglementelor naționale. Și mai puțin, și mai puțin, știți punctul nostru de vedere, printr-o facilitare a accesului la muncă, acest tip de discriminare pozitive în detrimentul concetățenilor noștri, noștri europeni, care și ei își caută de lucru și când știm că sunt 25 de milioane de șomeri în Europa. Singurul uh, punct pozitiv al acestui text se referă la limita, limitarea incitării mișcărilor secundare, un punct pe care am încercat să-l protejăm prin amendamentele noastre. Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Uh, calendarul este următorul. Termenul pentru amendamente este 28 martie Nu, votul la Comisia Ampla 2 sau 3 mai. Votul în Comisia Libe 29 mai. Odată ce am spus asta, trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi și anume condițiile de intrare și rezidență a cetățenilor din țări terțe Uh, cu uh, calificări profesionale înalte. Aici o invit pe doamna Lambert, în calitate de raportor, să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să reamintesc oamenilor că acest card albastru se referă la uh, condițiile de intrare pentru uh, cetățeni din terțe țări cu uh, calificări înalte. E o propunere a Comisiei care e menită să uh, transforme actualul sistem opțional pentru statele membre într-o metodă unică de intrare a acestor cetățeni din țări terțe care lucrează la acest nivel înalt. Avem o competență pe care o împărtășim cu Comisia Libe aici. Comisia Libe e Comisia de Fond și în acest context am avut o ședință a propriilor noștri raportori din umbră și ieri apoi am avut o ședință cu raportorii de la LIBE și aceștia au uh, s-au angajat, raportorii de la LIBE s-au angajat să prezinte compromisuri, amendamente de uh, compromis pe care să le transmită celor de la LIBE și să avem un feedback și o discuție generală cu LIBE cred că se vor pune întrebări în legătură cu lista de vot, dar mă rog, nu e o problemă pentru întreaga comisie. Cum spuneam, raportorul Libe s-a angajat să prezinte propuneri de compromis, în special privește articolul 2, definiția altelor uh, calificări profesionale, privește articolul 5, pragul de salarizare, menționat în prezentarea mea. Întrebarea se pune dacă păstrăm pragul de salarizare, dacă există derogări de la acesta sau nu, derogări pentru anumite profesii specifice și pentru persoane recent calificate și apoi pentru domeniile legate în articolul 14 de șomajul temporar, dacă acestea care va fi rolul acestora în retragerea cardului albastru și alte întrebări legate de uh, retragere și nerenoire în articolul 7. Raportorul LIBE propune o restructurare a propunerii comisiei care va pune la oaltă toate acele elemente în articolul 7 și articolul 14 ce începește retragerea sau nerenoirea uh, cardului. Deci e un lucru la care va trebui să ne uităm și să-l examinăm. Deci, cum spuneam, uh, vom fi consultați în legătură cu asta, vor fi alte domenii în care vor exista competențe exclusive. Mai este una la articolul 13.2, accesul la calitatea de persoană autoangajată. acest acces uh, adițional la activitatea pentru care persoana are deja o activitate, uh, pentru care persoana are deja un card albastru și acesta trebuie să se facă pe aceeași bază ca și pentru cetățenii țării respective, amendamentele 97-98, dar există și un amendament acolo care încearcă să șteargă această prevedere complet, deci va trebui să luăm o poziție în legătură cu asta. Articolul 15 este legat, e un articol foarte important, uh, legat de drepturile presupuse de acest card albastru, avem un acord general, cred că e vorba de tratament egal față de cetățenii țării cetățenii europeni. E vorba de punctul 8C, dar la punctul D sunt amendamente începește recunoașterea calificărilor și în special amendamente legate de cum eh, evaluăm recunoașterea non-formală a capacităților uh, uh, atinse și un alt amendament, există și un alt amendament care șterge o parte din această prevedere, deci iarăși va trebui să discutăm și aici. Și una dintre domeniile ceva mai controversate se referă la posibilitățile de a avea acces la serviciile publice. Aici principala controversă legată de locuințe, de accesul la locuințe, ci s-a făcut un amendament care să elimine această posibilitate complet, iar alte amendamente în partea a doua celui aliniat uh, exprimă clar faptul că accesul la locuințe publice nu ar trebui exclus. Deci cred că e o alegere pe care trebuie să o facem și există și o întrebare, un semn de întrebare dacă statele membre pot sau nu să excludă oamenii uh, aceștia de la accesul la granturi pentru instruire, răspunsul ar fi că da, dacă acestea nu sunt relevante pentru domeniul de angajare uh, pentru care i s-a dat acel card albastru persoanei respective. Vom avea niște amendamente adiționale legate de cerințe legate de uh, capacitățile lingvistice și uh, de asemenea, în ce privește protecția explicită uh, a legislației antidiscriminare, care cred că se aplică, dar cred că sunt unii oameni care doresc să facă mai puternică și mai clară aceste lucruri, pentru că în trecut au fost oameni care n-au vrut să se mute în Uniunea Europeană pentru că nu erau convinși în legătură cu atitudinile noastre legate de antirasism, de exemplu. Deci cred că posibilitățile de compromis sunt destul de diferite, de, destul de reduse aici, pentru că avem diferențe de opinii, nu doar diferențe de nuanță, dar vom încerca să vedem uh, dacă unele compromisuri sunt posibile și începește domeniul de aplicare. Un ultim comentariu. Cred că asta poate afecta trei sau patru amendamente care s-au făcut legate de accesul refugiaților la acest program și care ar intra mai degrabă în competența LIBE și nu a comisiei noastre, dar sunt sigur că doamna președinte va lua opoziție față de aceste amendamente, deci uh, sunt nerăbdătoare să ascult comentariilor colegilor în legătură cu modul în care putem progresa pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Rola, care îi ține locul doamnei Șoderova. Aveți cuvântul. Merci. Donc, Madame Sorva nous, nous demande, nous prie de... Mulțumesc, domnule președinte. Colega, vă rog să o scuzați pentru că nu poate să vină astăzi. Pentru ea, chestiunea cardului albastru e un subiect foarte important. Constată că sistemul actual nu funcționează bine și că e necesar să se prezinte o nouă propunere. Ceea ce se întâmplă acum. Vreau să le mulțumesc uh, pentru propuneri să-i mulțumesc în primul rând raportoarei pentru propuneri, pentru abordarea deschisă. Grupul nostru vrea să sublinieze câteva aspecte. Pe de o parte, în ce privește pragul salarial, am dorit să rămână așa cum e propus de comisie. Raportul cu salariul mediu din țara respectivă, în ce privește calificările necesare, nu trebuie să coborăm prea mult ștacheta regulă ar trebui să fie <clears throat> diploma universitară, chiar în anumite situații decise de statele membre, cardul albastru să-i dea persoane doar în baza experienței profesionale. Aici propunem 5 ani, nu 3 ani despre care s-a vorbit. În legătură cu șomajul temporar, suntem gata să mai discutăm, dar în principiu nu suntem împotriva prelungirii până la 6 luni, cu condiția ca persoanele vizate să poată demonstra că dispun de mijloacele de a trăi în statul membru în cauză. Iată câteva propuneri. Iar colega mea speră că vom putea ajunge la un acord în avantajul tuturor din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Benifei, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc colegei eh, raportoare, doamna Jean Lambert, care a au de-a face cu această sarcină dificilă. Nu doar că e un subiect complicat, uh, dificil, tehnic, știu că au fost și unele probleme cu cei de la LIBE, există o competență comună, subiectul e dificil, e greu de găsit un teren comun. Vreau să vă mulțumesc pentru atitudinea de cooperare. după cum am văzut și ilustrându-se în amendamentele propuse, cred că dacă vom continua cu această atitudine constructivă, vom putea continua dialogul. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră ieri, de la cele două comise de ocupare și limbă și asta va, o influență hotărătoare pentru progres, munca la amendamente comune de compromis între cele două comisii. E o propunere bună făcută de raportorul de la Libe. Trebuie să clarificăm mai bine diversele etape ale eforturilor noastre. Comisia noastră, de exemplu, va vota înainte de votul din Libe și cred că e important să asigurăm că munca noastră nu va fi uh, făcută inutilă de schimbări pe care pentru să le voteze cei de la Libe. Ar fi înțelept să avem mai mult timp la dispoziție ca să definim metodologia utilizată la unele porțiuni din text, să ne concentrăm pe anumite amănunte ale directivei. Am început deja să vorbim despre praguri salariale, dacă să aibă să nu caracter facultativ, opțional, de asemenea scutiri de la aceste praguri pentru unele sectoare. Grupul nostru are rezerve serioase în acest sens. Credem că acestea vor fi aspecte cheie ale muncii noastre, după cum se întâmplă întotdeauna cu mandatul negociatorului în legătură cu alte chestiuni sunt puncte de vedere diferite între diverse grupuri politice în legătură cu chestiuni concrete. Nivelul de competențe care să fie recunoscut, durata experienței profesionale necesare. Și credem că în legătură cu toate aceste aspecte trebuie să continuăm să muncim constructiv pentru a avea compromisuri cât mai solide. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. De la ECR nu avem reprezentanți, nici de la ALDE. De la GUE, Engel, nici Patrick nu e aici. FDD nu sunt nici ei. Ceea ce înseamnă o invităm să ia cuvântul pe doamna Mel. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinta întrerupă. E cam zgomot în sală. Puteți face liniște? Doamna Mela, vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, la acest dosar care mi se pare foarte important, fiind vorba despre o altă formă de imigrație. Imigrația celor de înaltă calificare, în marea tradiție a deplasărilor seculare, de artiști sau de oameni care își caută împlinirea personală în altă parte sau care cinstesc prin prezența lor o țară diferită de țara natală pentru a pune la dispoziție capacitățile, deci ceva foarte important și face parte, evident, din ceea ce grupul nostru național și european consideră ca fiind o bază a cooperării internaționale. Prin urmare, e bine să îi primim pe acești oameni în cele mai bune condiții posibile. Vom discuta amendament pe amendament diverse dispoziții în legătură cu calitatea primirii. Din potriva cei fundamental este să știm care sunt diplomele cerute și recunoașterea solicitată pentru a putea primi persoane în baza acestui card albastru. Dar observ în text, ca și în alte acte normative, că conceptul de diplomă recunoscută de țara de origine și de țara de destinație devin tot mai neclare. Trecem ceea ce în Franța se numește validarea rezultatelor experienței, ceva mai informal, după cum se spune pe undeva și în text. Asta nu se poate face din simplul motiv că un stat trebuie să fie suveran în ce privește criteriile obiective de primire. Oricine are diplomele necesare pentru a lucra și are diplomele cerute și mai ales e primită foarte favorabil de angajatori, e foarte clar că e binevenită conform regulilor obișnuite ale ospitalității pentru cei care nu sunt cetățeni ai statului de destinație. Ce privește pragurile și abrogarea pragurilor pentru noi și Cred că Comisia Liberă nu este favorabilă acestei idei. Asta ni se pare de neconceput. Ține de responsabilitatea statelor membre, de responsabilitatea partenerilor sociali și a statelor în discuție să fixeze anumite intervale de salarii, dar la aceste nivele e vorba de, discuții, de discuții aparte cu angajatorii care sunt necesare. Ține de libertatea statelor și angajatorilor să poată să primească cu niveluri de salarizare corespunzătoare cu diploma și serviciu prestat. Dincolo de toate acestea, e clar că restul, termenele, perioada de șomaj, posibilități de ședere pe teritoriul nostru nu sunt decât uh, secundare, cu excepția termenului de ședere care o să scadă. N-ar trebui să se ajungă să considerăm că avem lucrători eh, sezonieri de înaltă calificare mai degrabă decât lucrători sau colaboratori sau personalități care vin cu competențele lor. Și vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Mulțumim. Adoptarea la comisia noastră pe 25 aprilie, votul la comisia de resort pe 3 mai și adoptarea în plenară încă nu s-a stabilit termen. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, care se leagă de celelalte standarde de primire a solicitanților de protecție internațională, varianta reformată. Și dau cuvântul raportorului, domnul Brando Benifei. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor uh, raportelor din umbră care și-au depus amendament. În ciuda calendarului foarte restrictiv pentru această muncă, și spun asta pentru că cred că avem nevoie de timp suplimentar ca să examinăm în amănunt, aș vrea să propun niște amendamente de compromis. Avem o reuniune programată pe 29 martie cu raportorii din umbră și apoi pe 5 martie la Strasburg. Știu că încă respectăm calendarul deocamdată, dar pentru că o să particip la o ședință cu președintele Italiei, care e legată de aniversarea tratatului de la Roma. Va trebui să plec de la acea ședință cu raportul în umbră. Vreau să vă prezint scuze încă de pe acum, pentru că va trebui să plec mai devreme. După cum știți, directiva uh, va cunoaște o formă reformată. Vom verifica ce amendamente vor fi admisibile din partea secretariatului. Așadar, prezentându-vă raportul, am încercat să respect uh, cu rigurozitate această abordare, concentrându-ne pe drepturile minorilor. Unele propuneri au inacceptabile. O să propun diverse amendamente. <clears throat> În multe cazuri uh, seamănă cu amendamente propuse de colegi, după părerea mea Trebuie să transmitem un semnal politic cât mai limpede împotriva detenției minorilor. După cum e practic obișnuită, vom examina diversele amendamente prezentate împreună cu ceilalți raportori din umbră. Deocamdată vreau să mă concentrez pe trei aspecte principale. Abordarea sugerată de Comisia Europeană pentru a combate deplasările secundare, prevederi legate de accesul pe piața muncii pentru solicitanți de azil și posibilitatea facilitării accesului sau a blocării accesului dacă solicitările sunt nefondate. Având în vedere abordarea punitivă a Comisiei pentru a descuraja solicitanții de azil să se deplaseze în alte țări, deci deplasările secundare. Mă bucur că unii colegi au uh, cerut abolirea articolului 17 8 în ce privește condiții care se aplice solicitanților de azil prezenți în statele membre diferite de statul în care trebuie să fie conform regulilor Dublin, care e în formă sau în faza de revizuire, o măsură cu totul disproporționată, contrară principiilor noastre. Nu este un punct de vedere pur administrativ uh, care funcționează în arhitectura generală a politicii europene în materie de azil, ci o măsură care va avea un impact real asupra pieții muncii și asupra condițiilor macroeconomice. Deci, în special, o să aibă un impact asupra țărilor de la frontieră. Pragurile legate de accesul la câmpul muncii pentru solicitanții de azil, alt subiect, pragul minim de șase luni care s-ar aplica statelor membre e o propunere bună din partea Comisiei. E ceva fezabil, după părerea noastră începește negocierile cu Consiliul. Alți colegi au cerut acces imediat pentru a îmbunătăți posibilitățile de integrare. În principiu, desigur că sunt favorabil. Cu toate acestea, trebuie să verificăm dacă e practic în vedere politic și tehnic. Multe state membre includ deja în regulile naționale praguri de acces uh, de șase luni. În Italia, de exemplu, pragul e mai mic, e de două luni. E nevoie de o discuție aprofundată, așadar. Da? dar sunt convins că poziția Comisiei este suficient de clară și corespunde cu propunerile făcute în propriul raport legat de integrarea refugiaților. În ce privește dacă solicitările sunt întemeiate sau nu, eu sprijin o soluție care să dea posibilitatea unei discriminări pozitive, care ar fi în conformitate cu organismele de specialitate, pentru a accelera procedurile, pentru a le da posibilitatea să se integreze pe viața muncii, să poată sta pe picioarele proprii cât de curând posibil. Toate celelalte ar însemna o discriminare negativă. Blocarea accesului pe piața muncii în cazul unei solicitări care, după toate probabilitățile, ar fi nefondate. Atunci, aceasta ar putea să fie o încălcare a dreptului internațional și un pas înapoi în ce privește drepturile solicitanților de azil în Europa. Sarcina noastră este să sprijinim aceste drepturi și nu să le limităm sau să le reducem. În ce privește operarea în distinție între diverse categorii de migranți pe motive umanitare sau economice. pentru cei care sosesc pe teritoriul european. Deci aștept cu interes să conlucrez cu raportorii din umbră și sunt convins că putem să ne aducem contribuție la un compromis util. Președinte, mulțumesc. Urmează acum doamna Clune. Mulțumesc. Bună ziua. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru contribuție pentru că a prezentat cum vom avansa. Aștept cu interes compromisul. Au fost 144 de amendamente depuse. Sperăm că vom putea găsi un teren comun. Și cred că da, scopul avizului este să se concentreze pe armonizarea standardelor de primire pentru solicitanți de protecție internațională în toate statele membre pentru a preveni <clears throat> shoppingul de zi. E clar că Există abordări diferite? Cum vom realiza acest lucru? Ce vrem este să prevenim ca unele state membre să fie supraîmpovărate cu astfel de sosiri. Să avem o armonizare a abordării. Pentru mine, prioritatea este să asigurăm uh, un proces de azil echitabil în Europa solicitanții de azil sau solicitanții de protecție internațională să fie tratați corespunzător oriunde sosesc în UE, mai ales dacă ne gândim că au trecut prin evenimente traumatizante în țara de origine sau pe drum, depus amendamente care se asigure că solicitanților de azil li se dau resursele necesare la sosie. Acces la asistență medicală, la specialiști în sănătate mentală, aspectele lingvistice, interpretarea sunt importante. Ce a spus raportorul despre minorii, în special cei însoțiți, depus amendamente importante în acest domeniu, concentrându-ne în special pe aceștia pentru a ne asigura că sunt protejați adecvat în Uniunea Europeană. În legătură cu pragurile de angajare, Comisia a spus clar șase luni, Sunt diverse propuneri în acest sens personal. Cred că șase luni e o propunere bună, dar rămâne de văzut cum evoluează discuțiile cu ceilalți raportori din umbră și cu raportor. După cum a spus și domnul raportor, așteptăm ședința raportorilor din umbră săptămâna viitoare și apoi alta la Strasburg și sperăm să putem face progrese și să respectăm termenele limită. Deci așteptăm să conlucrăm cu raportorul, cu colegii din umbră în săptămânile care vin. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Helga Stevens are cuvântul. Mulțumesc, stimați colegi, aș vrea întâi să mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse. E un subiect important dacă supă raportul și anume primirea solicitanților de protecție internațională. Cred că e exemplu important ca împreună să depunem eforturi pentru a avea un aviz cât mai echilibrat. Vreau să-mi permite să subliniez pe scurt câteva aspecte care mie mi se pare extrem de importante în acest aviz. În primul rând, sunt de acord cu domnul Benifei că reducerea timpului de așteptare pentru a avea acces la piața muncii la șase luni e un pas uh, binevenit, important pentru integrare și acceptarea solicitanților de azil, pentru a deveni independenți pe plan economic și membrii responsabili care participă la viața societății. În politicile noastre trebuie să evităm încurajarea cuiva să se bazeze doar pe ajutoare sociale. Un al doilea aspect esențial este ca solicitanții de azil să nu primească mai multe ajutoare decât cetățenii Uniunii Europene sprijinul pentru ideea de Uniune Europeană e în scădere și problemele de migrație contribuie hotărător la acest fenomen, în timp ce atât de mulți cetățeni europeni <clears throat> se luptă cu dificultățile, nu s-ar justifica să le dăm uh, solicitanților de azi mai multe drepturi. Deci, insist să ținem cont de acest aspect când dezbatem avizul. În al treilea rând, Aș vrea să spun că drepturile și responsabilitățile sunt uh, aspecte strâns legate de celălalt. Solicitanții de protecție internațională nu au dreptul să aleagă statul în care se depune cererea. Trebuie să respecte regulile Convenției de la Dublin. Dacă nu se adoptă măsuri punitive, dacă solicitanții nu țin cont de aceste reguli, atunci nu o să țină cont de ele și e ceva care ține de simpla logică. Dacă nu se descurajează deplasările secundare, atunci sistemul comun european în materie de azil va fi subminat. Mulțumesc. Thank you. Uh, Președinta, mulțumesc. De la alt ar trebui să fie Renate Weber, care nu e. O înlocuiește cineva? Nu, nu înlocuiește. Atunci, Gu Angel, raportă din umbră. Doamna Lopez nu e aici. O înlocuiește poate cineva? Nu? Atunci, de la vers doamna Lambert, are cuvântul. Thank you and thank you also to, uh... Mulțumesc. Mulțumesc și domnului uh, Benifei pentru munca depusă. Noi ne-am uh, restricționat amendamentele la cele două zone care au legătură cu aspectele de ocupare. În mod evident, amendamentele pe care le avem în fața noastră merg mult mai, depa- mult mai departe și sprijinim multe dintre ele, precum cele care au fost menționate, cu privire la protecția minorilor sau. Uh, sigur, aceasta este o direcție pe care dorim să mergem. În ceea ce privește amendamentele înaintate de noi, urmăm linia referitoare la îndepărtarea uh, referințelor la cea de-a doua deplasare, iar în ceea ce privește accesul la condițiile de recepție adecvate, nu considerăm că acestea ar trebui eliminate în niciun fel de context. Dacă acestea sunt condițiile esențiale, ei bine, Acestea sunt și uh, să intervenim nu ajută pe nimeni. Cred însă că trebuie să oferim condiții de primire decente. Pentru că dacă este să privim ce se întâmplă în anumite state membre, cred că este cât se poate de logic că oamenii doresc să plece mai departe în condițiile în care uh, sunt uh, supuși uh, anumitor tratamente care sunt inumane. Așadar, condițiile neadecvate sunt un stimulant de a merge mai departe. Așadar, dacă vrem să stimulăm oamenii să stea acolo unde au ajuns, atunci trebuie să ne asigurăm că oferim condiții de primire potrivite. În ceea ce privește accesul la piața muncii, mergem pe versiunea extremă. Așadar, să existe o paletă întreagă de unde să aleagă. Deci, suntem pentru accesul imediat și considerăm că se va găsi o bază undeva printre opțiunile care au fost înaintate. Și în fine, sprijinim amendamentele referitoare la prevederea și oferirea de informații în limbi pe care persoanele respective să le înțeleagă. Au fost multe discuții la Parlament pe această temă și sper că de această dată să înregistrăm cu adevărat progres. Președinta, mulțumesc. EFDD nu este reprezentat uh, astăzi aici. ENF, Marea Bizotto, nu este prezentă, dar domnul Demata este aici. Bref, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint, nu o să repet ce, ceea ce tocmai am spus. În ciuda activității remarcabile a domnului Benifei, începește reforma normelor de primire a persoanelor care cer protecție internaționale. Uh, nu putem decât să constatăm că sunt agenții care spun că există 60 de milioane de persoane pe an care migrează, pe an, pe toată planeta și că din aceste 60 de milioane, cam 6 milioane ar vrea să vină în Europa. 6 milioane e foarte mult, totuși. Sunt mulți oameni. Și în fine se constată că din uh, aceste 6 milioane care doresc să vină în Europa, există puțini refugiați veritabili. E vorba uh, esențial de o migrație economică și nu se... Uh, sigur, uh, au dreptate oamenii aceștia să-și încerce să-și găsească un viitor mai bun în altă parte, un viitor, uh, o posibilitate de a trăi mai bine și de a avea o viață mai bună decât la ea acasă. Dar, și asta va fi concluzia mea, domnule Benifei, pentru că ați insistat foarte mult pe asta, repet că atunci când avem 25 de milioane de șomeri în Europa, Discriminarea pozitivă nu este de conceput. Această preferință pentru străini începește prin, care se face prin integrarea muncă nu este de conceput și noi, evident, suntem atașați puternic față de ideea priorității naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș putea să dau acum cuvântul Comisiei pentru a interveni pe scurt. Domnul Cato sau doamna Georgovici? Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport. Am trecut prin amendamente despre care credem că oferă idei interesante. Iar uh, în ceea ce privește accesul la piața muncii, suntem bucuroși că propunerea Comisiei referitoare la șase luni beneficiază de sprijin. Considerăm că astfel vom putea ajunge la un compromis cu Consiliul, pentru că trebuie să ne gândim că în acest moment pozițiile sunt destul de îndepărtate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Adoptarea la Amploa este pe 12 aprilie, votul la Comisia Libe pe 25 aprilie, iar adoptarea la plenară este prevăzută, nu este încă prevăzută, nu avem o dată fixă. Trecem acum la următorul punct, punctul 10 de pe ordinea de zi, care este, de fapt, raportul domnului Silichiotis. Da. Cu privire la condițiile de muncă și locurile de muncă precare. Îi voi da cuvântul în calitate de raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să vă mulțumesc că ați făcut acest schimb uh, pe ordinea de zi. Nu am putut să vin mai devreme pentru că a trebuit să votez în cealaltă comisie în care sunt prezent. Mulțumesc raportorilor din umbră cu care am avut ieri o primă întâlnire. Trebuie să vă mulțumesc uh, din inimă pentru atitudinea constructivă pe care ați avut-o. Au fost înaintate multe amendamente, multe dintre ele completează într-un mod pozitiv textul inițial și creează condițiile necesare pentru a iniția o discuție fructuoasă. Sarcina pe care o avem este una importantă, pentru că această întreprindere se bazează pe niște condiții inițiale care nu sunt armonioase. Așadar, este de apreciat în mod pozitiv că, cu privire la acest subiect, condițiile de muncă și locurile de muncă precare, cu privire la care există foarte multe studii, am reușit să găsim o bază comună de discuție. Au fost realizate și amendamente de compromis pe care le-am discutat ieri în cadrul primei noastre reuniuni. Cu privire la anumite aspecte, există deja păreri uh, comune și sper să reușim, respectând calendarul prevăzut, să ne îndeplinim toate sarcinile pe care ni le-am propus. Amendamentele se referă și la anumite subiecte, cum ar fi digitalizarea, pentru că digitalizarea modifică mediul de lucru și sigur că trebuie să ne gândim cum putem oferi condiții de siguranță lucrătorilor în aceste condiții, dar se referă și la partenerii sociali și la modul în care se configurează politica socială la nivel național cât și în Uniunea Europeană. Definiția ocupării, munca demnă, în condiții demne, e bine, toate acestea urmează să fie rezultatul discuțiilor pe care le vom avea cu raportorii din umbră. Trebuie să ne referim și la studiile care au fost realizate deja cu privire la toate aceste subiecte. Nu suntem de acord cu toate amendamentele, bineînțeles, dar suntem deschiși să discutăm cu privire la toate aceste subiecte, pornind de la principiile de bază pe care le susținem. Sper că vom reuși să obținem un rezultat pozitiv în final. Pentru noi, în prezent, este foarte important ca lucrătorul să beneficieze de condiții sigure, astfel încât să poată duce o viață demnă, mai ales în aceste vremuri în care criza pare a nu se mai termina în multe state membre, în care șomajul este destul de mare, iar tinerii au de suferit de pe urma acestui șomaj. Mulți trebuie să lucreze în condiții care sunt precare. Mulți nu reușesc să-și găsească locuri de muncă unde să presteze o muncă demnă. Și siguranța locurilor de muncă adeseori nu este dată. De aceea, împreună cu raportorii din umbră, va trebui să lucrăm. Sper că ei uh, gândesc pe aceeași direcție cu mine și împreună sper că vom reuși să obținem rezultate bune. Este foarte important pentru că dorim să ne aducem contribuția la această discuție generală cu privire la acest subiect care are loc la nivel european. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinte, mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Roland. Mulțumesc, deci este o chestiune importantă din punct de vedere social, pentru că e vorba de calitatea vieții angajaților, salariați precari dar să nu uităm că este și o importanță economică, pentru că există o legătură cu competitivitatea întreprinderilor noastre și a productivității, pentru că angajații, că atunci când angajații se tem pentru ziua de mâine, asta are consecințe concrete asupra performanței întreprinderilor. E adevărat că au existat momente în care referința quasi exclusivă era contractul pe durată nedeterminată. Trebuie să rămână un element important, dar trebuie să constatăm că astăzi se multiplică tipurile de contracte și atunci trebuie să reflectăm la chestiunea securizării parcursului profesional. Cred de asemenea că este important să analizăm uh, problema angajărilor precari, angajaților precari din punct de vedere al riscului precarității. Deci putem avea și contract pe durată determinată și un risc de precaritate în același timp. Deci statutul nu e egal întotdeauna cu importanța riscului de precaritate pentru angajați. Ieri am discutat cu raportorul și am realizat o chestiune importantă care ne arată că vom putea totuși face, avea un rezultat de calitate prin acest raport. Există chestiuni convergente, deși mai avem încă discuții, dar asta e normal. În orice caz, țin să mulțumesc raportorului, domnul Silasokis, pentru calitatea activității sale și dorința de a integra toate aceste contribuții pentru a lucra cât mai eficace și mai convergent. Thank you, Sean Simon. Mulțumesc, Sean Simon. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru raportul acesta interesant și pentru concluziile uh, foarte bune, respectiv spiritul de echipă constructiv. Câteva puncte referitoare la subiectul uh, menționat de anumite amendamente pe care le-am uh, înaintat. Pe noi ne interesează perspectiva de gen uh, în ceea ce privește condițiile de muncă precare, pentru că mm, femeile sunt afectate în mod disproporționat de acest flagel și trebuie să fim conștienți, uh, de asemenea și de efectul digitalizării. Nu putem da ceasul înapoi, știm că piața muncii și economia se vor schimba, dar nu putem să permitem ca aceasta să însemne ca anumite drepturi care timp de decenii au fost uh, niște drepturi garantate să se evapore pur și simplu și să dispară. În aceeași măsură, statele membre trebuie să se uite la modelele lor de bunăstare și de securitate socială, astfel încât persoanele în forme și în contracte atipice de ocupare să nu aibă de suferit respectiv să nu lucreze în condiții care nu sunt uh, potrivite pentru o societate civilizată. Trebuie de asemenea să analizăm sistemele noastre fiscale, pentru că există tot mai multe forme de ocupare uh, precară care dezavantajează oamenii, persoane care se luptă deja cu greutăți. Cred că trebuie să uh, interzicem la ce formele de ocupare precare, cum ar fi cele fără niciun fel de contract. Există tot felul de tipuri de astfel de contracte în statele membre cu care nu trebuie să mai continuăm într-o societate civilizată, respectiv într-o economie înfloritoare. Legislația uh, în ceea ce privește siguranța uh, și uh, securitatea la locul de muncă trebuie de asemenea îmbunătățită. Trebuie să ne asigurăm că Formarea profesională și pregătirea continuă sunt disponibile și pentru cei care sunt prinși în astfel de contracte atipice de muncă. Trebuie să existe garantarea dezvoltării abilităților profesionale pentru toată lumea, astfel încât toată lumea să beneficieze de această pregătire și adaptare la noile condiții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna McIntyre! Mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru o întâlnire foarte constructivă pe care am avut-o ieri. Abia aștept să continuăm munca și în săptămânile care urmează. Câteva puncte cu caracter general. Cred că amendamentele mele reflectă poziția referitoare la flexibilitatea de pe piața muncii, care nu se referă la erodarea drepturilor uh, lucrătorilor în uh, favoarea productivității și competitivității. Este vorba despre a echilibra uh, munca și protecția cu nevoile indivizilor și angajatorilor de a cădea de acord cu anumite căi de lucru care să vină în întâmpinarea nevoilor tuturor. Acest uh, lucru sporește nivelul de participare din partea unor grupuri care altfel ar fi excluse din uh, rândul forței de muncă. Recunosc că există diferențe în ceea ce privește drepturile lucrătorilor în Europa. În Regatul Unit, de exemplu, un, eligibilitatea unui individ pe, la uh, a deține o anumită protecție depinde de statutul de ocupare. Există diferite tipuri de contracte uh, fără contract, contract de colaborare, contract part-time sau alte tipuri de convenții. Beneficiază însă de aceleași drepturi uh, de protecție ca un angajat pe perioadă nedeterminată. Trebuie însă să ne luptăm împotriva practicilor abuzive. Punctul de plecare ar trebui să fie implementarea, iar implementarea merge mână în mână cu uh, drepturile lucrătorilor. Trebuie să ne gândim la salariile minime garantate care ar trebui să existe în anumite zone pentru a ne asigura că lucrătorii primesc banii pentru care au lucrat. În uh, Regatul unimit există anumite implementări țintite prin care vrem să ne asigurăm că uh, modelele noi de ocupare sunt de asemenea implementate și că ele uh, nu uh, afectează în vreun fel drepturile lucrătorilor. Cred, uh, de asemenea, că în Regatul Unit s-a ajuns la o rată de ocupare mai mare uh, decât în alte părți ale Europei, în ciuda situației economice dificile. Și asta pentru că avem aceste acte legislative. Este foarte important să recunoaștem unde are Uniunea Europeană competențele de a acționa și unde Uniunea Europeană poate să joace un rol important în încurajarea statelor membre de a acționa. Rolul Uniunii Europene este de a lucra cu statele membre pentru a le încuraja să combată practicile ilegale, mai ales munca nedeclarată sau uh, angajarea uh, ilegală. În acest context trebuie să ne gândim la sistemul asigurărilor sociale. În al doilea rând, cred că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește discuția cu privire la munca precară. Este o greșeală să numim orice contract de muncă ne, care nu respectă un anumit standard ca muncă precară. De exemplu, există multe femei care nu ar fi angajate dacă ar putea să aibă acces numai la uh, locuri de muncă full-time, permanente. Mă uit în străinătate, observ că există femei care uh, lucrează uh, part-time. Și vorbim aici despre muncă precară? Nu, dar, uitându-mă la definiție, aș putea să consider că acesta este un raport de muncă precară. Deși este muncă part-time este totuși o muncă permanentă. Noi vrem să ne asigurăm că femeile beneficiază de acces adecvat la piața muncii. Și pentru aceasta trebuie să recunoaștem că femeile beneficiază de contractele de muncă atipice mai mult decât bărbații. De aceea acestea sunt atât de importante. În fine, doresc să apelez la uh, situația specială a IMM-urilor și în special a micro-întreprinderilor. Să mă refer la aceasta. Sprijin propunerile și recomandările care vor să asigure că lucrătorii au acces la toate tipurile de drepturi de care ar trebui să beneficieze. Trebuie să fim însă conștienți uh, de cum putem să prejudiciem abilitatea IMM-urilor de a funcționa dacă introducem restricții cărora nu le pot face față și care afectează structurile actuale de management ale acestora. Așadar, sigur că lucrătorii trebuie să aibă acces la um, contractele colective de muncă, dar în anumite uh, condiții ar putea să afecteze, să împovăreze odată în plus uh, IMM-urile. Dacă introducem restricții suplimentare pentru IMM-uri, mai degrabă vom distruge locuri de muncă decât le vom crea. Mulțumesc raportorului. Aștept cu nerăbdare să colaborăm în continuare în săptămânile care urmează. Președinte, mulțumesc. Martina Dabaiova nu este aici, însă există un deputat care are mandat. Eh, mulțumesc, eh, doamnă președinte. Mulțumim raportorului pentru organizarea prima, primei ședințe de ieri și pentru dorința de a face progrese constructive pe acest dosar. Uh, sunt, mă bucur că multe propuneri de amendamente au fost incluse în amendamente de compromis și vă mulțumesc. În negocierea acestui raport sper că putem păstra concentrarea pe chestiunile cheie și să nu amestecăm prea multe uh, diferite subiecte în fiecare compromis, ca să nu creăm un pom de Crăciun, ca să spun așa. De asemenea, cred că nu va fi necesar să începem să inventăm noi definiții, ci să ne referim uh, în raport la cele existente, cele elaborate de Organizația Internațională a Muncii, de exemplu, sau de Eurofound. Și dacă nu există definiție acceptată în mod uh, general a unui termen sau altul, ar trebui să subliniem acest lucru. De exemplu, uh, trebuie să uh, știm foarte clar despre ce vorbim când vorbim despre slujbe decente. Există o definiție a OMC, Organizației Internaționale a Muncii, dar nu există o definiție a conceptului de slujbe de calitate. Poate ar trebui să facem noi acest lucru și în acest moment multe controverse s-ar uh, rezolva. De asemenea, important este că diferite tipuri de contracte uh, sunt un fenomen uh, temporar. Ele nu ar trebui văzute ca o amenințare, ci ca o oportunitate pentru a integra mai mulți oameni pe piața muncii. Noi, autorii de politici, ar trebui să ne asigurăm că există legi care oferă lucrătorilor plată suficientă și protecție la locul de muncă, în ciuda Uh, anumitor tipi, condiții atipice de muncă care vor crește într-o dinamică de neoprit. Cred că în aceste circunstanțe putem face negoci... Uh, progrese pe negocieri și pe acest raport și exprim scuzele doamnei Dabaiova uh, că nu a putut să participe din cauza unei schimbări de program. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aran, că aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și din partea mea aș vrea să mulțumesc și eu raportorului și raportorului din umbră pentru colaborarea foarte bună și cred că e un bun uh, punct de, dis- de pornire a discuțiilor. Cred că discuția apare într-un moment foarte important, pentru că ce am văzut în ultimele, ultimii ani și mai ales în timpul crizei economice este că tema, tema despre care vorbeam era șomajul cel mai des. Și atâta timp cât uh, uh, se spune atâta timp cât oamenii lucrează, e ok. Noi trebuie să luptăm cu șomajul. Asta era singurul nostru scop în ce privea politicile sociale și de șomaj. Și cred că acest raport arată că trebuie să luptăm cu uh, șomajul, dar să ne asigurăm că atunci când oamenii sunt angajați, au condiții de lucru bune, pentru că altfel vedem o creștere la a sărăciei și a contractelor part-time limitate și nedorite și asta va submina baza pieței muncii și e important ca și de la un nivel european să arătăm că ne răspundem la preocupările multor cetățeni europeni și cred că o altă întrebare importantă este definiția muncii precare. Sunt de acord că nu orice Contract part-time este un contract precar. Și am văzut cu această flexibilizare a pieței muncii că uh, condițiile de lucru Uh, au crescut și că pentru unii oameni e singura posibilitate de a intra pe piața muncii, dar nu oferă posibilitatea unei uh, vieți, vieți decente. Deci trebuie să clarificăm acest termen și de aceea acest raport e foarte important și cred că atunci când vorbim, cu, uh, când vorbim despre definiții trebuie să existe anumite criterii și nu putem să lăsăm doar uh, această definiție neclarificată, fără să spunem clar ce vrem. Apoi, problema uh, plății insuficiente e un, un criteriu important la, în definirea acesteia, de asemenea, protecția socială și problema drepturilor fundamentale ale angajaților pe care trebuie să le apărăm chiar și în timpul de criză economică. Deci, vom uh, avea o definiție clară și puternică a acestui termen. De asemenea, unii colegi au menționat dimensiunea de gen a acestui subiect Cred că trebuie să spunem clar că femeile sunt afectate în mod disproporționat de acest fenomen și, de asemenea, ele ar putea profita de flexibilitate pe piața muncii, dar asta nu înseamnă că nu au drepturi fundamentale și protecție socială în uh, joburile lor și, de asemenea, uh, asta a fost o problemă foarte mare în unele state membre de câțiva ani, perspectivele pe care le au tinerii și aici am văzut că mulți tineri care se confruntă cu o lipsă de perspectivă pe piața muncii, care sunt șomeri și au doar posibilitatea să găsească slujbe foarte precare, trebuie să vadă cum uh, putem să dăm posibilități și acestor oameni pentru a-și îmbunătăți uh, capacitățile profesionale și posibilitățile pe piața muncii. Dar Uh, în final, trei comentarii din grupul meu și de la grupul meu și uh, vreau să spun că în negocieri, atunci când venim cu o definiție, ar trebui să aducem și standarde minime la nivel european când e vorba de lupta împotriva activității precare și nu e vorba doar de sănătate și siguranță, de standarde minime, dar și de protecție socială și de drepturile lucrătorilor și dacă vrem realmente să schimbăm ceva, Vom avea nevoie de mai multe investiții pentru că nu putem uh, lupta cu precaritatea decât dacă creăm uh, locuri de muncă de calitate în Uniunea Europeană și, în al treilea rând, asta s-a întâmplat în trecut, uh, în special în cazul Greciei, prin schimbarea fundațiilor structurale ale pieței muncii, nu putem, nu putem amenința drepturile fundamentale, și anume dreptul la negociere colectivă. Asta trebuie să fie un prag absolut pentru Uniunea Europeană, începește cu politicii noastre în orice domeniu și uh, sunt nerăbdătoare să negociem. Cred că vom avea controverse, dar cred că vom găsi un consens și vom uh, face un raport foarte bun. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că uh, Laura Gen nu este aici. Asta înseamnă că acum dăm cuvântul domnului Marta. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Degradarea condițiilor de lucru și explozia angajamentelor precare sunt probleme serioase și e foarte bună inițiativă că ne ocupăm de ele. Felicit raportorul pentru abordarea acestei probleme imense și dificile. De altfel, dincolo de întărirea inspecției muncii la nivel național, nicio propunere clară nu vine din acest text. Asta e singura. Acest raport constată că uh, există niște probleme societale fără să riște să ofere o soluție. Încă o dată e vorba de a sensibiliza opinia publică în legătură cu situația migranților și fără să pună în cauză modelul ultraliberal. Domnule raportor, ați făcut o muncă importantă, dar am impresia că e vorba de o succesiune de uh, principii și dorințe irealizabile și dintr-un motiv foarte simplu pe care nu îl spuneți, că uh, degradarea condițiilor de muncă și explozia contractelor precare sunt rezultatul politicilor uh, duse de Uniunea Europeană începând cu cei patru copiilor, libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalelor și capitalurilor, începând cu directiva privind uh, angajații detașați, concurența liberă, uh, flexisecuritatea, uberizarea care exploatează falși uh, angajați independenți, mobilitatea angajaților pe care vreți să o impuneți, venitul universal și aceste reforme structurale în țările considerate cele mai sărace ale Uniunii, care de fapt sunt măsuri de austeritate. Această politică făcută de ani și ani este cea care a degradat condițiile de muncă și a făcut să explodeze slujbele precare pentru că îi puneți în concurență pe angajați, pe muncitori săraci, din țări sărace, cu muncitori bogați, între ghilimele, din țările bogate. Și evident se vede asta, că e o inițiativă a Comisiei Amploa și nu o propunere a Comisiei uh, Europene, a domnului Juncker. E bine că Comisia nu vrea să se ocupe de condițiile de a condițiilor de muncă și explozia contractelor precare, deci, bravo, domnule raportor, pentru munca noastră, dar, în mod evident, toate amendamentele noastre vor merge în sensul afirmațiilor pe care tocmai le-am făcut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rockford. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am fost membru al comisiei acesteia când a început această activitate, deci privesc acest text cu o perspectivă proaspătă, ceea ce poate avea un avantaj și nu am uh, amendamente de compromis, de deci susțin textul inițial și ansamblu amendamentelor. Există două, trei idei în acest text. Prima idee care mi se pare importantă și cred că trebuie ales mai departe, trebuie mers mai departe, e vorba de uh, definiții. Deci nu înțelegem foarte bine despre ce obiectiv vorbim pentru că uh, munca precară nu e muncă neconvențională, deci nu cred că e foarte clar chestiunea flexibilității. Vă citez un exemplu. Uh, scopul muncii precare există și uh, abuzul de muncă precară există și în munca tradițională. Abuzul de contracte ad interim și SDD în domeniul serviciilor sau cu contracte cu termen foarte redus în domeniul vânzărilor. Deci trebuie să știm exact despre ce vorbim și nu e cazul întotdeauna în acest text. Invers, uh, digitalizarea nu trebuie considerată un sinonim al precarizării uh, muncii. Digitalizarea este un salt tehnologic absolut major care trebuie considerat ca o dezvoltare de oportunități foarte importante, inclusiv în ce privește uh, formarea activelor. Sigur că există în același timp există un lucru incontestabil și anume digitalizarea poate crește competențele oamenilor atât ca salariați, dar și ca cetățeni în viața lor de zi cu zi. Deci digitalizarea nu trebuie privită neapărat negativ. Evident, inspecția muncii, care este una dintre propunerile formulate în acest text, cred că e ceva interesant. Trebuie să spunem încă, însă la ce trebuie să servească eu cred că trebuie să servească la lupta împotriva muncii precare și la cea mai precară muncă, și anume munca ilegală, și nu trebuie să uităm uh, de această luptă cu angajările ilegale și inspecția muncii întărirea acestea pentru a se asigura că salariile plătesc sunt decente și asta se va face așa cum vor pune în evidență amendamentele grupului meu, în logica parteneriatului și dialogului cu angajatorii. Aș vrea să spun că acest uh, lucru e indispensabil și mai folosesc câteva secunde pentru a spune uh, precentul orator a ieșit din sală. E absurd să identifici Uniunea Europeană, să spui că Uniunea Europeană e cauza creșterii angajării precare, angaja, contractele precare au crescut foarte mult în Statele Unite și din câte știu Statele Unite nu sunt Uniunea Europeană. Știm că în Uniunea Europeană lucrurile au uh, progresat inegal de la țară la țară. A progresat foarte mult în Marea Britanie, care astăzi e o țară uh, care, din nefericire, acum ne părăsește. Deci nu trebuie să amestecăm lucrurile. În schimb, Uniunea Europeană, pas cu pas, deși știu că e dificil să faci propuneri concrete, dacă Uniunea Europeană ne poate permite să avansăm și să reglementăm mai bine și să limităm mai bine angajamentele precare cu condiția să le definim clar, va fi un progres important și sper și sunt optimist că acest text, din momentul în care va fi îmbunătățit, va merge în această direcție. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. I'll give the floor to Mr. Gutierrez Prieto. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Gutierrez Prieto. Da, mulțumesc, domnul președinte. Cred că acest raport este foarte important și cred că ar putea fi folosit pentru a oferi o definiție excelentă a problemelor care se confruntă Uniunea Europeană. OECD-ul a prezentat o serie de rapoarte privind situația din statele membre și există și un uh, numitor comun, creșterea sărăciei din lipsa de uh, uh slujbe de calitate, care se oferă suficiente ore de muncă și suficiente plată ca oamenii să, uh, să trăiască cu demnitate. Ca rezultat, angajarea nu mai oferă garanții, nu e vorba ce doar de modelul social european, dar e vorba de fundamentul uh, unei vieți demne. Deci cred că ce ar trebui să facem este să denunțăm astfel de fapte. E adevărat că creșterea economică uh, a fost diferită în statele din eurozonă și în europeană, dar majoritatea țărilor au reușit să întoarcă la nivel de bunăstare dinainte de criză, însă anul trecut, de exemplu, numărul de locuri de muncă a ajuns la nivelul din 2008, dar uh, salariile sunt încă mult sub uh, nivelul din 2008. Începește distribuția bunăstării uh, de la criză încoace ne-a luat 10 ani în care a, uh, vedem că salariile stagnează și bogăția se concentrează în mâinile din ce ce mai puțin oameni, a, din ce ce mai puțin oameni. Deci cred că sursa insecurității uh, vine din proasta calitate a locurilor de muncă, care e din ce în ce mai extinsă în Marea Britanie. Nu trebuie să mai spun de așa anumite contracte cu ore zero din Marea Britanie sau uh, de abuzul de uh, stagii de training și asta înseamnă că oamenii pot fi angajați sub salariu minim și să nu se mai plătească nici asigurări. Toate aceste lucruri sunt rezultatul de reglementării. Legile sunt menite să-i uh, protejeze pe cei mai slabi din societate, lucrătorii cei mai slabi din societate au nevoie de legi care să-i protejeze în acest moment dificil și trebuie să li se garanteze condiții demne și salarii demne de asemenea, uh, să subliniez un lucru pe care grupul socialist l-a subliniat de mult. Trebuie să ne asigurăm că avem condiții demne și uniforme în Europa, Uniunea Europeană. Am auzit atât de multe lucruri de flexicuritate în acești ani, dar haideți să ne concentrăm pe partea de securitate mai degrabă decât de flexibilitate. Trebuie să ne asigurăm că angajații cei mai slabi din societate au garantate condiții de bază. Este de asemenea esențial să creăm noi reglementări care să facă față uh, impactului digitalizării. Pentru, uh, ca să oferim oportunități. Digitalizarea oferă oportunități pentru toată lumea, fără îndoială. Dar una dintre probleme E vorba de condițiile de angajare pe care le creează asta, această digitalizare. Evident că asta duce și la o mai mare împărtășire a bunăstării prin calitatea slujbelor. Nu putem evita digitalizarea și ea la rândul ei va crea o mai mare insecuritate a slujbelor, dar putem să o limităm printr-o reglementare mai bună și subliniez cât de important este să vorbim despre angajarea tinerilor, deși șomajul în rândul tinerilor este dublu față de cel normal, ar trebui să facem eforturi pentru a reduce considerabil șomajul în rândul tinerilor, să ne concentrăm pe chestiuni cum ar fi durata contractelor, uh, să ne asigurăm că acești tineri care intră pe piața muncii și care intră în societate până la urmă nu sunt uh, alienați de aceste politici. Și deci pentru asta trebuie să le eh, garantăm condiții de bază demne. Și nu să creăm eh, slujbe demne prin internet. Singurul lucru, singura modalitate prin care se poate face asta este cu slujbe reale, potrivite cu educația și pregătirea lor. Mulțumesc eh, tuturor, mulțumesc raportorilor din urmă. Mulțumesc. Uh, adoptarea în Comisia Amploa va fi pe 25 aprilie și nu avem încă un vot, o dată de vot pentru plenară. O ultimă intervenție a domnului Silichiotis. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να κάνω πολύ σύντομα μερικά σχόλια. Mulțumesc, am niște comentarii succinte de făcut. Înțelegeți evident că noi suntem Comisia de Ocupare din Parlamentul European și încercăm să facem față unei situații în apariție și să contribuim pentru a realiza condițiile decente de muncă, de viață pentru lucrători. Am putea spune foarte multe, dar nu o să intru în amănântă. Fiecare are părerile proprii și e destul de clar că noi considerăm că această criză fost provocate de politicile neoliberale. Dar ce trebuie să examinăm este de ce cea mai mare povară a crizei trebuie să fie suportată de lucrători în majoritatea statelor membre. De ce subminăm reglementări legate de condițiile de muncă? Pentru că dacă mergem pe acest raționament și spunem că e nevoie de o economie tot mai competitivă, atunci se pune întrebarea ce se întâmplă cu lucrătorii. Au uh, lucruri de muncă mai sigure sau nu? Și sunt de acord cu colegii care au menționat acest lucru. Nu cred că digitalizarea e un rău pentru că duce la locuri de muncă precare. Nu, trebuie să spunem, digitalizarea provoacă sau creează noi condiții, deci e nevoie să adoptăm măsuri pentru protejarea lucrătorilor. Suntem la Comisia de Ocupare, trebuie să ne ocupăm de aceste aspecte. S-a menționat des uh, ocuparea atipică sau munca cu normă parțială. Întrebarea este nu de ce există, ci care e dimensiunea problemei. Avem date din diverse state membre putem stabili de ce există angajatori care impun aceste tipuri de contracte lucrătorilor, prin care drepturile lor nu mai sunt garantate. E o întrebare la care trebuie să dăm un răspuns. Sunt multe forme de angajare, dar trebuie să găsim instrumentele care ne vor permite să-i apărăm pe lucrători. Și, desigur, sunt de acord că partea cea mai dificilă e de a găsi definițiile corecte, dar asta e munca noastră. Și prin acest raport din proprie inițiativă va trebui să contribuim la crearea condițiilor la nivel european și de stat membru care să ofere locuri de muncă sigure, care să ducă la condiții de trai decente pentru lucrători. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Silichiotis. A fost ultimul punct deocamdată. Ne revedem la ora 3 după amiază în aceeași sală, când o să avem o ședință de vot.